Bardzo Państwa serdecznie witam. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Bun venit la ședința noastră de astăzi. Deschidem așadar lucrările reuniunii de astăzi a comisiei noastre. O reuniune care are printre punctele de pe ordinea de zi o discuție cu doamna ministru, reprezentanta noii președinții a Consiliului Uniunii Europene, care ni se va alătura în câteva momente. Însă, înainte de asta, câteva cuvinte din partea mea. Va trebui să adoptăm proiectul de ordine de zi, dar doamna Gerlin, doamna Gerlin nu este prezentă pentru punctul 10 de prevăzut inițial pe ordinea de zi. Avem un schimb de opinii cu privire la situația negocierilor uh, din cadrul dialogurilor tripartite cu privire la anumiți poluanți, și pentru că doamna Gerling nu poate fi prezentă astăzi, vă propun să modificăm uh, ordinea de zi, mutând acest punct pentru ședința noastră din 21 septembrie. Iar la punctul 2 aș dori să vă informez cu privire la faptul că în locul domnului Wojciechowski, care a preluat un post foarte important în cadrul unei alte instituții a Uniunii Europene, este doamna Ursula Krupe, care preia rolul domnului Wojciechowski. Domnia sa a fost, uh, a fost membra a comisiei noastre între 2002 și 2009. Îi urez mult succes și de data aceasta și ne bazăm pe experiența dumneavoastră, stimată doamnă, și sperăm să putem colabora cât mai bine și mai activ. De asemenea, în ce privește regimul lingvistic, avem interpretare în 21 de limbi, cu excepția... De fapt, avem interpretare în toate limbile Uniunii Europene, cu excepția estonei, galezei și maltezei. La punctul 3 avem uh, adoptarea proceselor verbale din ședințele anterioare, punct de procedură, și, dacă sunteți de acord, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, întâlnirea noastră cu doamna ministru al agriculturii din Slovacia, reprezentanta noii președinții slovace a Consiliului Uniunii Europene, doamna Gabriela Matecna. Cred că unii dintre dumneavoastră au avut ocazia să o cunoască deja, așadar îi urez un călduros bun venit doamnei ministru și vom avea un schimb de opinii în urma prezentării introductivă a domniei sale, în cadrul căreia ne va prezenta prioritățile președinției slovace. Am dorit de asemenea să știm punctele dumneavoastră de vedere cu privire la o seamă de chestiuni importante din sectorul nostru, și anume simplificarea PAC, situația negocierilor din cadrul dialogurilor tripartite din sectorul agricol, diferitele situații complicate care afectează piața agricolă. De-al uh, luna viitoare va avea loc un Consiliu al ministrilor de Agricultură și domnul comisar Hogan uh, va avea un punct de vedere cu privire la situația din sectorul lactatelor. Așadar, iată o serie întreagă de subiecte importante. Așteptăm și noi rezultatele discuțiilor din Consiliul pentru Agricultură. Le vom aborda ulterior în cadrul comisiei noastre și După prezentarea introductivă a doamnei ministru, voi da cuvântul coordonatorilor grupurilor politice și apoi vom deschide dezbaterea, dar acum, fără întârziere, doamnă ministru, vă rog. Bună dimineața! Vă mulțumesc foarte mult pentru amabilele cuvinte de bun venit. Aș dori mai întâi de toate să le mulțumesc tuturor acelora care au participat la micul dejun de lucru a fost o discuție foarte interesantă, foarte utilă, cred eu, de ambele părți. Am abordat subiectele cele mai importante din domeniul nostru și m-a interesat foarte mult să știu care sunt și punctele de vedere ale doamnelor și domnilor europarlamentari. Așadar, îngăduiți-mi să vă spun câteva cuvinte în cadrul comisiei astăzi. Slovacia a preluat președinția Consiliului Uniunii Europene în domeniul agriculturii pentru prima dată într-o perioadă foarte dificilă. Cooperarea cu dumneavoastră, cu eurodeputații, este pentru activitatea noastră un lucru foarte important și trebuie ca împreună să căutăm soluțiile la problemele care, se vo, care vor apărea în fața noastră în beneficiul fermierilor și al întreprinderilor agricole din întreaga Uniune Europeană. Politica agricolă comună va trebui să ne ajute să creăm locuri de muncă, să sporim productivitatea din acest domeniu și să sporim și gradul de atractivitate al sectorului agricol. Țineți seama și de schimbul de generații care are loc în sector. Slovacia cum spuneam, preia președinția Uniunii Europene în Consiliul Uniunii Europene în condiții foarte dificile. În Regatul Unit a avut loc uh, un referendum, uh, fermierii au dificultăți din cauza volatilității pieței, există așa schimbările climatice, criza economică și embargoul rusesc. Sectorul fructelor și legumelor nu se dezvoltă foarte bine, iar în sectorul lactatelor, avem o criză, însă de proporții mai mici, spre surprinderea tuturor decât ne așteptăm. În orice caz, ce am învățat noi este că lactatele sunt o marfă extrem de sensibilă, extrem de delicată, că trebuie să ne apărăm uh, producătorii de alimente, fiindcă ei sunt un factor foarte important în economia rurală. O protecție sporită pentru acest sector considerăm noi că este necesară. Urmărim, la nivelul președinției, cu toată atenția, evoluția situației de pe piață pe piața agricolă, de pe piața lactatelor. Vom aborda acest subiect și în cadrul Consiliului de Ministri, când ne vom apleca asupra informațiilor disponibile. De-al spunem de multă vreme că în acest domeniu avem nevoie de o soluție comună, europeană, bazată pe principiul solidarității. Criza ne-a arătat că în uh, lanțul alimentar există deficiențe foarte importante, la fel în lanțul de aprovizionare. Noi vrem de aceea să îl consolidăm, în același timp să sporim transparența întregului sistem și să susținem practicile comerciale echitabile. În acest sens, președinția slovacă a Uh, își propune să îmbunătățească situația și rolul fermierilor în acest, pe acest lanț. Și aici aș face trimitere la concluziile Consiliului din iunie. În ce privește cooperarea cu țările terțe, Trăim într-o lume globalizată, însă trebuie să identificăm un echilibru corect între liberalizarea pieței pe de-o parte și protejarea valorilor Uniunii Europene pe de alta. Am dori de aceea să creăm sau să ne pregătim așa cum se cuvine pentru negocierile din cadrul diferitelor pe marginea diferitelor acorduri, TTIP, Mercosur și așa mai departe. Acordurile de liber schimb și negocierile de pe marginea lor trebuie privite în contextul pieței europene, care nu poate uneori să absoarbă un număr mai mare de anumite mărfuri lucru de care trebuie să ținem seama în momentul în care vom fi în situația de a-și semna aceste acorduri cu partenerii noștri. În ce privește simplificarea politicii agricole comune, vreau să ne concentrăm pe câteva elemente, fiindcă noi considerăm că este extrem de greu să reducem semnificativ birocrația și pentru autorități și pentru agricultori. Putem însă găsi răspunsuri corecte la problemele viitorului prin îmbunătățirea productivității în acest domeniu, prin apărarea caracteristicilor producției agricole europene, Vrem să ne concentrăm pe etichetarea corectă a produselor, pe producția biologică, în dorința de a îi apăra atât pe consumatori cât și pe agricultori. Am dorit să încurajăm trecerea la agricultura biologică pentru un număr mai mare de agricultori. Există și anumite elemente emblematice pentru agricultori, și anume creșterea competitivității sau, de exemplu, sectorul silvicol. Un sector care are foarte mare importanță pentru noi. Pădurile au un uh, impact semnificativ asupra soluției pe care o vom putea găsi problemei schimbărilor climatice, pierderii de biodiversitate și, în general, problemelor legate de dezvoltarea durabilă. Pădurile europene sunt supuse unei presiuni foarte mari, unei presiuni a cererii foarte mari, lucru care are un impact și asupra altor sectoare. Dar ceea ce vrem noi să facem este să așezăm silvicultura în centrul discuțiilor din cadrul Consiliului. Și acest lucru ar trebui să ducă la respectarea rolului multifuncțional al pădurilor și la stabilirea unui cadru in, uh, interinstituțional de corectă gestionare a pădurilor. Avem și organisme în acest sens, de exemplu, uh, Comitet al FAO pentru silvicultură. Va trebui să ne armonizăm uh, orientările cu ale acestor comitete pentru a găsi o abordare armonizată a situației, inclusiv printr-un dialog internațional. În ce privește siguranța alimentară și medicamentele de uz veterinar. Vrem să se aplice o legislație integrată, să, fie, să existe o abordare integrată a legislației aici. Avem două propuneri în acest sens. Avem propunerea legată de uh, furajele medicamentate, unde Vrem să finalizăm discuțiile tehnice pe marginea documentelor la nivelul Consiliului și discuțiile acestea sunt foarte înaintate. Unul dintre domeniile nu mai puțin importante pentru Consiliu, dar și pentru Parlamentul European, îl reprezintă administrarea de furaje medicamentate animalelor. Acest dosar se va încheia în funcție de felul în care se va încheia și dosarul privind medicamentele veterinare, medicamentele de uz veterinar. Există o strânsă legătură între cele două subiecte și între cele două dosare și știu că și discuțiile din această comisie vor, influența, vor avea o mare influență asupra rezultatului final. Urmărim așadar cu multă atenție discuțiile dumneavoastră și sperăm să progresăm cât mai rapid pentru a finaliza aceste dosare cât mai rapid și la nivelul Consiliului. Așadar, trecem acum la următorul punct, rezistența la antimicrobiene, un alt element important Vrem să ne asigurăm că standardele Uniunii Europene pentru protejarea sănătății atât a animalelor cât și a oamenilor sunt și rămân foarte înalte. Mă refer acum la regulamentul privind, regulamentul privind controlele oficiale. Există și un aviz în acest sens. Comisia ENVI, comisia competentă, a adoptat acest aviz și în urma votului din Parlamentul European, va trebui să ne asigurăm ca această legislație să se pună în aplicare cât mai rapid. Mai sunt și alte domenii, de exemplu, uh, creșterea uh, animalelor, uh, bunăstarea animalelor, condițiile de import și export, al animalelor, accesul la piață. Toate aceste domenii ne interesează și vrem să, vrem să revizuim și raportul Comisiei cu privire la legislația în generală, cu privire la alimente și furaje. Un alt domeniu asupra căruia am dorit să ne concentrăm îl reprezintă proiectul de regulament cu privire la îngrășăminte și reglementările cu privire la inovare. Vrem să continuăm negocierile pe marginea acestui pachet și să, să ne concentrăm pe o abordare generală la nivelul Consiliului. Și, în fine, Vrem să vă asigurăm că președinția slovacă va apăra interesele agricultorilor Uniunii Europene și va încerca să identifice soluțiile corecte pentru a asigura cât mai multă stabilitate în sistem. Eu însă aș vrea să comunic cetățenilor că agricultura este unul dintre sectoarele care contribuie semnificativ la binele nostru al tuturor și că oferă numeroase locuri de muncă în aceeași măsură este un sector care, unde se, care poate absorbi foarte, multe, foarte multă inovare. Sigur că suntem afectați de schimbările climatice pe de o parte, dar putem contribui la combaterea lor pe de alta. În aceeași măsură putem contribui la creșterea economică și lucrătorii din agricultură cred că merită, de, merită toată încrederea, interesul și ajutorul nostru. Ne vom strădui să găsim soluțiile corecte pentru stabilizarea sectorului, așa cum spuneam și, în fine, dați-mi voie să o citesc pe doamna Marlen Timmerman, un politician și medic olandez, care spunea că un politician bun este un om care face legătura între oameni pentru binele întregii populații. Da. Dziękuję Pani Minister za tak całościowe i szerokie ujęcie, omówienie zagadnień. Mulțumesc pentru această prezentare introductivă în care ați abordat o serie întreagă de elemente legate de prioritățile președinției slovace din sectorul alimentar. Și acum voi da cuvântul coordonatorilor grupurilor politice fiecare dintre aceștia va avea la dispoziție două minute, iar uh, membrii comisiei au la dispoziție un minut. Sunt foarte multe scrieri la cuvânt. De-al coordonatorii s-au întâlnit deja cu doamna ministru, așa că au avut deja ocazia să facă un schimb de opinii. Vă rog, domnul Des. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, doamnă ministru. Mă bucur că ați putut să vă luați din timp pentru a discuta cu noi. Vă urez mult succes cu președinția. Ați abordat deja câteva puncte. Aș dori să rămân la calendar, la dezechilibru în lanțul comercial. Aici e nevoie să intervenim. Vom aduce propuneri uh, referitor la ce e posibil și ce e necesar. Vă rog să ne sprijiniți la Consiliu și să dați curs acestor propuneri. În ceea ce privește comerțul extern, aș dori să vă spun că la Comisia Agri am votat cu mare majoritate ca inițiativele actuale să fie continuate, sunt importante pentru politica noastră agricolă. Avem nevoie de standardele noastre de protecția animalelor, protecția mediului. Aceste standarde trebuie respectate. Dacă se respectă, nu am nicio problemă cu acordurile comerciale. În sectorul lactatelor, um, acordul încheiat cu Corea de Sud referitor la uh, 3.000 de tone nu ar fi putut fi încheiat dacă nu aveam un acord comercial deja cu Corea. Trebuie să vedem cum putem face legătura între politica agricolă și um, tratatele comerciale deja existente. În ceea ce privește simplificarea politicii agricole, aici vă cer sprijinul uh, Parlamentul a făcut deja numeroase propuneri, comisarul de resort de asemenea, însă, după părerea mea, nu e necesar, nu e suficient să venim doar cu actele delegate. Trebuie să existe un fundament solid. Și cred că în acest sens trebuie să ne punem de acord de dinainte între Parlament și Consiliu pentru a vedea ce puncte uh, trebuie într-adevăr păstrate și ce puncte câteva trebuie modificate. În ceea ce privește produsele agricole și aici uh, sunt necesare modificări, de pildă, sistemul prețurilor de intervenție este mult mai complicat, mult prea greoi, avem nevoie de un sistem mult mai agil care să ne permită să intervenim rapid. Mai există alte câteva puncte pe care doream să le abordez. Domnule președinte, îmi permiteți? Nu vreau să-mi depășesc timpul, însă Vă urez, doamnă ministru și președinției dumneavoastră, într-adevăr mult succes și sper să putem coopera cât se poate de bine. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! E o mică problemă tehnică cu ceasul, dar v-ați încadrat eh, perfect în timp, domnul De Castro. Președinte, anch'io. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să-i mulțumesc, domnule ministru, să-i urez mult succes ei preia președinția Consiliului pentru Agricultură într-un moment dificil pentru Europa, încă suntem sub șocul votului pentru Brexit. E un moment în care ne confruntăm cu un val de naționalism și sunt multe îngrijorări cu privire la destinul Europei. Cu toate acestea, agricultura ne oferă exemple excepționale care arată că avem nevoie de mai multă Europa. Criza laptelui mai arată odată cât de importante sunt intervențiile europene, așa cum și dumneavoastră spuneați în prezentarea dumneavoastră. Putem vorbi de solidaritate, fiindcă toate țările plătesc pentru problema aceasta a scăderii prețului la lapte, chiar dacă nu toate sunt răspunzătoare pentru această problemă, care persistă în Europa măsurile de la nivel național nu sunt suficiente. Dacă nu vom avea măsuri la nivel european, vom avea în continuare un excedent de lapte pe piață. Criza rusesc, rusească, criza embargoului rusesc, uh, laptele praf uh, produs în China și așa mai departe, sunt probleme pe care le putem realiza, rezolva doar la nivel european și sperăm ca săptămâna viitoare uh, la Consiliu și apoi marți, a doua zi, în Parlamentul European, domnul comisar Hogan să vină cu propuneri concrete, pentru că dacă Europa nu va reacționa prin măsuri europene, atunci cetățenii noștri nu vor pricepe cu adevărat de ce mai avem Uniunea Europeană. Și în legătură cu simplificarea, sunt perfect de acord cu dumneavoastră că trebuie intervenit. O simplificare care nu duce la reducerea eforturilor de mediu pe care ni le doriserăm noi în uh, cadrul acestui uh, efort de greening, greu de pus în aplicare la nivelul statelor membre. Se poate, dar cred că e nevoie de o inițiativă puternică de la nivel european. Vă mulțumesc și mult succes! Mulțumesc foarte mult, domnul Coșmiuc. Doar pentru a simplifica un pic lucrurile, când vă apropiați de sfârșit, am să-mi folosesc ciocanelul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu, doamnei ministru, pentru prezentarea amănunțită a intențiilor președinției slovace. Președinția se află acum în mâinile unei țări europene o țară cu o istorie agricolă și poate că dumneavoastră, doamnă ministru, înțelegeți mai bine problemele cu care se confruntă în sectorul agriculturii aceste țări, pentru că țări precum Ungaria, România, Polonia, Cehia, Slovacia se confruntă cu probleme foarte asemănătoare. Știm că prețurile sunt foarte scăzute pe toate piețele, printre altele din cauza embargoului rusesc. Bineînțeles, condițiile de sprijin uh, pentru fermieri sunt poate inferioare celor uh, prezente în țările din uh, vestul Europei. Cu toții însă ne confruntăm cu probleme foarte grave și sper cu adevărat că președinția slovacă a înțeles aceste probleme și va exercita presiune asupra Comisiei pentru a se asigura că putem îmbunătăți situația grupului uh, de țări din care facem parte. Aș dori să știu, doamnă ministru, care este poziția dumneavoastră referitor la abordarea comisiei vis-a-vis -vis de problemele din sectorul lactatelor și sectorul fructelor și legumelor. Considerați că până acum comisia a făcut uh, suficientă pentru a îmbunătăți situația pe piață? De asemenea, care este părerea dumneavoastră referitor la negocierile cu Statele Unite asupra TTIP. Credeți că există mai multe avantaje în acest acord pentru fermierii europeni sau mai multe dezavantaje? Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici și vă urez mult succes în activitatea dumneavoastră aveți uh, numeroase puncte importante de abordat pe care le-ați explicat și dumneavoastră. În primul rând e vorba de politica agricolă comună, scăderea birocrației. Comisia noastră își dorește foarte mult acest lucru. S-au făcut multe propuneri în acest sens și în ceea ce privește controlele de conformitate, desfășurarea acestora, însă văd în repetate rânduri că ne confruntăm cu următoarea problemă. Lucrăm aici foarte bine, după care la Consiliu nu se aplică aceste rezultate. Am venit cu propuneri deja și vă rog să aveți o atitudine de cooperare activă pentru a putea pune într-adevăr în aplicare rezultatele activității noastre. Avem nevoie urgentă de simplificare. Lanțul alimentar a fost deja abordat, practicile comerciale neloiale pentru mine reprezintă un domeniu foarte important, în tocmai ca și sectorul silviculturii. Discutăm la ora actuală despre criteriile de biomasă pentru păduri Vorbim uh, de uh, directiva pentru protecția mediului, Natura 2000 uh, și um, ca această inițiativă să fie introdusă așadar prin intermediul acestor două directive, deși practic, se practică silvicultură de peste 2000 de ani. Noi nu putem accepta această ingerență în activitatea noastră. Vă rog, de asemenea, să finalizați um, proiectul referitor la antibioticele Uh, și uh, medicamentele pentru animale, trebuie să reducem cantitatea antibioticelor prezente în alimentar, alimentele pentru animale, trebuie să ținem cont de uh, sistemul imunitar al animalelor, iar pentru mine foarte important ar fi să, să ne gândim și să ținem cont și de homeopatie, uh, Bineînțeles, o finalizare și a regulamentului ecologic ar fi pentru noi, agricultorii din Germania, de foarte mare importanță. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamna Senra. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamnă ministru! Bună ziua încă o dată! Având în vedere întâlnirea Consiliului de luni, mi-aș dori să vă propun drept obiectiv să puneți capăt acestei politici pe care o trăim în ultima vreme și anume acel laissez-faire al piețelor. Aș dori să știu uh, în ceea ce privește dezbaterea pe care o veți organiza pentru că, um, referitor la criza laptelui, să apară într-adevăr o politică publică care să ducă la reducerea cantității de lapte produse în Europa și să se înceapă să se vorbească încă o dată de preț, un preț care să acopere costurile și să remunereze activitatea producătoarelor și producătorilor. Acesta să fie un element central în politica europeană pentru sectorul lactatelor și pentru toate sectoarele de producție, pentru că în cele din urmă criza cu care ne confruntăm a fost provocată de faptul că pe piața agricolă nu există prețuri care să ne permită să trăim din uh, această activitate. Trebuie să vorbim de prețurile de producție, așa, atât în sectorul lactatelor, cât și în restul sectoarelor. În continuare, în ceea ce privește piețele internaționale și, mai precis, tratatul cu Canada, CETA, și tratatul cu Statele Unite, TTIP, aș dori să vă propun două lucruri. În primul rând, să deschideți dezbaterea pentru neratificarea tratatului CETA pentru că merge împotriva democrației și va fi un tratat extrem de agresiv pentru producătorii din Uniunea Europeană. Din aceleași motive, vă rog să opriți negocierile la TTIP. Pentru a conchide, pentru că mă apropiu de sfârșitul timpului, o întrebare concretă. Ați spus că PAC ar trebui să fie atrăgătoare pentru sector. Suntem de acord. Pentru viitoarele generații suntem de acord. Dar ați spus de asemenea și pentru investitori. Aș dori să știu la ce tip de investitori v-ați referit și dacă aceasta se poate împăca cu fermierii din Europa. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Domnul Hausling, vă rog. Mulțumesc și din partea noastră bun venit și mult succes la, în ceea ce privește președinția Mă bucur că agricultura ecologică este o valoare emblematică și sunt de părerea dumneavoastră că agricultura ecologică trebuie să devină un element prioritar și sper să putem face acest lucru în timpul președinției dumneavoastră, să ajungem și la un rezultat al trialogului în timpul aceleași președinții, noi, Parlamentul, suntem dispus să dăm dovadă de compromis. Am discutat ieri cu domnul comisar și sunt convins că în timpul președinției dumneavoastră vom reuși să facem acest lucru. Ați preluat însă președinția Consiliului într-o perioadă dificilă. Sper că în viitor veți continua să luați eh, mai multe hotărâri în sectorul lactatelor decât cele până, luate până acum. Cred că putem face mai mult decât să oferim niște ajutoare producătorilor. Trebuie să punem ordine pe piață, să reconstruim piața, practic dacă nu ajungem să armonizăm cererea și oferta, nu vom face nimic, nu vom reuși să stabilizăm, să stabilizăm piețele. Nu e vorba doar de volatilitatea piețelor, ci trebuie să ne gândim temeinic dacă eliminarea unei ordini pe piețe într-adevăr a avut sens. Aștept săptămâna viitoare din partea dumneavoastră un mesaj clar. Fermierii au nevoie de acest lucru, pentru că dacă nu, s-ar putea să ajungem într-o situație dezastroasă. Sunt uh, de aceeași părere cu colega mea în ceea ce privește TTIP și CETA e vorba de un adevărat teatru. Știm că, uh, în urma unui studiu, agricultorii noștri nu vor fi câștigători în urma acestor acorduri. Și vă rog să transmiteți aceste îngrijorări și comisarului, pentru că nu putem uh, sacrifica agricultura pe altarul uh, comerțului liber. Trebuie să punem accentul pe fermierii europeni. Aceasta este misiunea noastră. Nu ne putem lăsa uh, puși între ciocan și nicovală de alții pentru a spune că liberalizarea pieței este peste interesele fermierilor noștri. Ați vorbit de asemenea de medicamentele pentru animale, că și în acest sector trebuie să punem um, accentul. Reducerea aportului de antibiotice este un obiectiv important. Uh, și vă urez mult succes uh, în activitatea asupra acestui dosar și sper să reușiți să faceți progrese aici. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte! Îmi cer scuze că am ratat uh, micul dejun de lucru, a fost inevitabil însă ca eurodeputat britanic nu mă îngrijorează foarte mult aspectele pe termen lung ale PAC, însă există câteva aspecte pe termen scurt care s-ar putea într-adevăr concretiza în timpul președinției dumneavoastră. Și în primul rând această atitudine de ultimă oră a Consiliului de a ceda în fața unui șantaj moral din partea lobby-ului verde uh, când vine vorba de pesticide. Dumneavoastră, cred că uh, ați fost la Consiliu atunci când nu se dorea aprobarea glifosatului pentru următorii 15 ani. Aș dori să știu care e părerea dumneavoastră, pentru că s-ar putea să apară și alte pesticide în, în următoarele luni și lobby-ul ecologic să spună trebuie să interzicem folosirea acestor pesticide. În continuare ați vorbit um, de um, ecologizare, de uh, practicile bio și um, cum ar putea fi pusă în aplicare în Marea Britanie. Cred că am înțeles că dumneavoastră spuneați că mai multe reguli în acest tip de agricultură ar face mai competitivă, mai... Așadar, dacă doriți ca agricultura biologică să devină emblematică în Uniunea Europeană, lucru care mi se pare ciudat, cred că vine în contradicție cu o altă inițiativă, de pildă că Uniunea Europeană vrea să schimbe vremea la nivel global. Uh, Uh, dacă nu putem uh, folosi pesticide, atunci trebuie să intensificăm cultivarea și în cele din urmă vom ajunge să uh, creștem emisiile de dioxid de carbon. Ajungem la o contradicție așadar. Am să mă opresc acum înainte ca domnul președinte să înceapă să mânuiască cioconelul, pentru că dacă nu te lovește pe tine, lovește pe altcineva. Ce-am face oricum fără domnul președinte? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! pentru comentariile dumneavoastră. Domnul Mazor. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru vizită, doamne ministru. Cred că veți avea multe lucruri de făcut uh, pentru că situația în agricultura europeană e foarte gravă, mai ales în Franța, pe toate tipurile de produse. Uh, Uh, creșterea animalelor, uh, producția de lapte, fructe, legume, concurența incorrectă, dar și multe alte sectoare care suferă, mai ales în Franța, din cauza intemperiilor, uh, ploilor, inundațiilor, mai ales în regiunea mea, regiunea centrală, unde anumite exploatații au pierdut toată producția din cauza inundațiilor. Avem scăderi de producție foarte importantă și, de asemenea, scăderea calității producției și la asta știți că se asigură, se adaugă scăderea ajutoarelor, embargoul rusesc, viitorul tratat transatlantic care va sfârși prin a termina agricultura. Știți că în Franța sunt peste 600 de sinucideri de agricultori, cifră care riscă să crească și mai mult și ar trebui să ne îngrijoreze. 14% din agricultorii francezi au spus că au, s-au lăsat de meserie la sfârșitul anului, la începutul anului și acum probabil cifra a ajuns la 20-25% agricultori care au decis să se uh, lase de meserie. Situația e foarte gravă, doamnă ministru. Ce aveți de gând să faceți pentru a ajuta agricultorii să iasă din această situație de-a dreptul dramatică? Vă mulțumesc. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, przechodzimy do Mulțumesc foarte mult. Acum, doamnelor și domnilor, trecem la membrii comisiei noastre. Un minut, doamna Costinger. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă ministru. Mi se pare demn de salutat faptul că silvicultura va deveni unul din punctele centrale ale politicii dumneavoastră și vă mulțumesc. Tocmai uh, în acest semestru așteptăm din partea Comisiei noi propuneri care vor avea efecte semnificative asupra politicii europene în sectorul silviculturii. Așteptăm propuneri în ceea ce privește factorii LUC și non-ETS. Trebuie să facem o deosebire foarte clară între ecologizare, um, emisiile de dioxid de carbon și emisiile care provin um, din um, depozitele de plante care se află în substrat și care vor fi oricum integrate în circuitul uh, din natură. Mulți experți s-au ocupat îndelung de acest subiect. Iată de ce vă rog ca în cadrul președinției dumneavoastră <coughs> să țineți cont de criteriile de durabilitate pentru biomasă în discuțiile care vor urma să faceți o deosebire foarte clară pentru că, în caz contrar, i-am face un mare de serviciu silviculturii. În ceea ce privește strategia pentru silvicultură stabilită aici, aș dori să luați în calcul um, evaluarea unei, unui comitet permanent pentru silvicultură. Comisia deja a venit cu propuneri în acest sens și vă rog să țineți cont de subsidiaritate uh, în aplicarea strategiei pentru silvicultură și să o integrați în activitatea dumneavoastră. Doamna Heranz Garfia, un minut, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. V-am ascultat spunând un lucru care mi s-a părut interesant în ceea ce privește lanțul alimentar și abuzurile uh, înregistrate în lanțul alimentar. Spuneți că trebuie să protejăm fermierii, de asemenea doresc să vă întreb, îi sprijiniți, sprijiniți Parlamentul în solicitarea sa de a introduce o legislație europeană și ce, veți face, ce veți face în acest sens în următoarele șase luni dacă sprijiniți Parlamentul pentru a ajunge în cele din urmă la o legislație europeană în uh, ceea ce privește lanțul alimentar. Săptămâna viitoare va avea loc o întâlnire a Consiliului în care se vor dezbate măsuri extraordinare pentru sectorul laptelui. Sprijiniți poziția Spaniei, Franței și altor țări care cer ca ajutorul actual de minim să fie dublat. Toate aceste măsuri și, bineînțeles, măsurile noi sprijiniți ca aceste măsuri în sectorul laptelui să fie aplicate și în alte sectoare precum sectorul uh, fructelor și legumelor, sectoare care se confruntă cu dificultăți reale la ora actuală. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamna Aguilera. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Încă o dată, bun venit, doamnă ministru. Ieri am avut uh, ocazia să iau parte la micul dejun de lucru al uh, coordonatorilor și la Comisia de Pescuit. Dumneavoastră ați desfășurat o activitate intensă în aceste două zile. Dar am să vă spun ceva foarte succint. Felul în care se abordează criza este foarte important și ce se va spune la Consiliul uh, următor. Hotărârile luate în luna septembrie, pachetul de ajutor, s-a dovedit în cele din urmă complet ineficace. Prin urmare, nu trebuie să continuăm să insistăm asupra unor măsuri de acest fel, ci să abordăm nevoile reale cu care se confruntă agricultura. În lanțul alimentar este foarte important să luăm hotărâri cu caracter european, așa cum a spus colega mea Herant. Măsurile cu caracter național, precum cele luate de țara mea, nu au folosit la nimic. În cadrul uh, acordurilor comerciale, doresc să vă spun că este într-adevăr necesar să pretindem reciprocitate. Este foarte important să se pretindă caracterul reciproc în uh, normele din acordurile încheiate cu țările terțe. Închei prin a vă spune că în această comisie eu sunt raportor pe fond pentru furajele uh, medicamentate. Iată de ce salut uh, entuziasmul dumneavoastră referitor la medicamentele pentru uz veterinar. Sper că putem promova acest dosar în semestrul care vine. Domnul Danta. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă ministru, v-am ascultat uh, cu multă atenție și interes. În numele colegii McGuinness vorbesc de asemenea, care din păcate nu poate fi prezent aici, deci uh, am ascultat uh, cu multă atenție afirmațiile noastre privind funcționarea lanțului alimentar și uh, ținând seama că Parlamentul a votat acum câteva săptămâni o rezoluție foarte, foarte puternică care dă o anumită direcție, cred că trebuie să facem un, uh, o, o valoare adăugată din această funcționare a lanțului alimentar și cred că și Consiliul de Ministri trebuie să vegheze la aplicarea tratatului, articolului din tratat care se referă la concurența în agricultură, pentru că Uh, decizie după decizie, vedem că acest principiu care este încă de la tratatul de la Roma este încălcat, ignorat și că uh, chiar uh, unii din comisie încearcă să ne aducă într-un regim general, dacă îmi permiteți expresia. Ori agricultura are anumite particularități care trebuie respectate și susținute în toate punctele lanțului alimentar. Foarte rapid aș vrea să mai abordez două puncte în ce privește situația piețelor Aș dori un lucru, doamnă ministru, să reușim să dăm uh, un pic de dorință de acțiune ministrilor, pentru că am senzația că în Consiliu nu mai există dorință de politică europeană. Fiecare își apără propriul interes și aici în Parlament uh, ne-am confruntat de asemenea. Să sperăm că nu se mai întâmplă acest lucru. Mulțumesc, președinte. La criza... Domnul Mato, vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnă ministru, criza agricolă um, este un lucru evident pe care va trebui să-l abordăm imediat, dar acest lucru este și mai evident în uh, regiunile ultraperiferice de unde provin eu, insulele Canare mai exact. Aș dori să vă întreb uh, Câteva lucruri concrete. POSEI, în primul rând, este un instrument cu care probabil nu sunteți uh, familiarizate, dar este oricum un instrument fundamental pentru regiunile ultraperiferice. Acum, în timpul președinției dumneavoastră, acesta va fi reformat. Eu vă spun pur și simplu să țineți cont de acest lucru, pentru că sunt multe în joc. Acordurile comerciale. E foarte greu să se ajungă la un echilibru între comerțul internațional și agricultură. Avem impresia că întotdeauna factura acordurilor comerciale este plătită de agricultură. Mm, se poate întâmpla același lucru cu Ecuador. Acum mă îngrijorează de pildă situația bananei și a producătorilor de banane din Europa. Cu Marocul am încheiat un acord în ceea ce privește roșiile, un, un acord care uh, ne-a fost extrem de dăunător. În continuare, agricultura biologică. Dorim să existe un caracter reciproc, să ni se ceară țărilor terțe să folosească doar anumite substanțe uh, și să se uh, interzică folosirea anumitor substanțe în regiunile ultraperiferice atunci când se folosesc aceleași uh, substanțe în aceeași regiuni. Vă mulțumesc! Ačiū pirmininkė, gerbėma ministrė, iš tikrųjų jūs uh, apžvelgėt. Uh, mulțumesc, domnule președinte, doamna ministru. Ați acoperit foarte multe subiecte în discursul nostru introductiv. Dar sunt câteva chestiuni care sunt foarte, foarte urgente. Nu mai putem să întârziem și știți că astăzi chestiunea cea mai urgentă este să ne asigurăm că fermierii noștri au venituri suficiente sau, mă rog, măcar un, un venit care să acopere costul producției. Că vor avea măcar un profit minim ca să poată să supraviețuiască. Știm că uh, prețurile Uh, în condițiile prețurilor de astăzi și a costurilor de producție, venitul lor vine mai mult din subvenții. Și astăzi, uh, în, în prezent, venitul lor este insuficient. Știm de asemenea că există diferențe considerabile între ajutoarele directe pe care fermierii le primesc de la stat membru la stat membru. Ce credeți, poate ar trebui să rezolvăm această problemă? Domnul Rebega. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă ministru, <clears throat> Slovacia preia președinția Consiliului într-un moment în care toate, dar toate domeniile se află într-o într profundă criză. Aș face referire aici la una dintre crizele care în ultimii doi ani ne-a măcinat și timpul, ne-a măcinat și resursele financiare, aceea a refugiaților, care fără dar și poate este una dintre cele mai acute probleme ale ultimilor decenii cu care întreaga Europa se confruntă. <clears throat> În ultimii doi ani, Uniunea Europeană a redirecționat constant sume uriașe de la buget prin diferite instrumente financiare menite să amelioreze gestionarea acestei crize. Pe acest, pe acest fond apare o așa zisă soluție, aceea de a direcționa bani de la bugetul Uniunii, bani destinați programelor cu impact în toate statele membre, iar unul dintre cele mai vizate sectoare de către această propunere este agricultura. Nu considerați că o dezechilibrare financiară a programelor derulate prin PAC ar putea avea repercusiuni grave asupra agricultorilor, cât și a tuturor cetățenilor europeni? Vă mulțumesc! Pani poseł Neuchel. Nach dem Vorredner. Äh, Domnul Neuchel. După cele spuse de antevorbitorul meu, nici nu pot să mai spun nimic să fac o legătură între criza refugiaților și agricultura, mi se pare un pic uh, prea mult. Doamnă ministru, am o rugăminte la dumneavoastră și anume o rugăminte pentru ajutor. Comisia a promis statelor membre să prezinte un studiu referitor la efectele cumulate a CETA, TTIP și acordul Mercosur. Asta înseamnă că dacă cele trei acorduri într-adevăr s-ar concretiza, ce efecte ar avea nu doar fiecare acord, ci împreună toate cele trei asupra Europei. Pentru a spune lucrurilor pe nume, statele Mercosur, bineînțeles, eh, doresc să aducă acele, produc- eh, acele produse care oricum sunt interesante pentru agricultura noastră acest studiu promis de comisie încă nu a fost trimis și cred că este uh, foarte important înainte de a ne gândi uh, să semnăm un acord, să vedem care ar fi situația atunci când aceste trei acorduri într-adevăr ar fi semnate, ce ar însemna pentru Europa. Iată de ce vă rog ca în timpul președinției dumneavoastră să comunicați în sfârșit acest studiu statelor membre și, bineînțeles, deputaților. Domnule Domnul Brannan. Mulțumesc, uh, doamne președinte. Vă dorim mult succes cu președinția, doamna ministru. Patru uh, chestiuni. Mai întâi, salutăm activitatea pe, privind practicile neloiale pe lanțul alimentar și cred că ar fi uh, de continuat aici. În al doilea rând, identificarea uh, Uh, uh, agriculturii organice uh, ca extrem de importantă, cred că e corectă. La, în al treilea rând, recunoașterea importanței din ce în ce mai mare a domeniului forestier la nivel european, dat fiind că 80% din emisiile de dioxid de carbon globale rezultă din producția de beton, cu cât putem um, înlocui mai mult betonul cu cheresteaua și la fel aceeași problemă și cu oțelul, cu atât vom rezolva mai repede problema schimbărilor climatice și introducerea Uh, uh, cherestelei multilaminate ne poate ajuta să rezolvăm. În al patrulea rând, nu subestimați cât de problematice sunt practicile agricole actuale față de schimbările climatice. O cauză majoră a schimbărilor climatice este reprezentată de modul în care facem agricultură. Totuși, în același timp, dacă rezolvăm corect problema, agricultura poate juca un rol important în lupta împotriva schimbărilor climatice. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, bună ziua, doamnă ministru. Am ascultat cu atenție afirmațiile noastre, ați vorbit de o reînnoire în agricultură și aș vrea să știu care sunt intențiile noastre în ce privește viitoarea politică agricolă comună în orizontul anului 2020, într-un context uh, economic globalizat. Cred că avem nevoie de această politică ca să avem o agricultură viabilă economic, care să fie responsabilă din punct de vedere al mediului și să garanteze securitatea, autonomia alimentară și modelul agricol și alimentar al cetățenilor europeni. Ați vorbit despre simplificarea administrativă, vă pun în gardă. Cred că cea mai bună simplificare este reprezentată de stabilitatea reglementărilor asumate clar astăzi de lumea agricolă. Mai mulți colegi au adoptat uh, problema, abordat problema uh, Uh, tratatelor economice. Eu vreau să abordez uh, problema uh, tratatului SITA, dat fiind referendumul din Marea Britanie. Mulțumesc, domnul Andriu. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, doamnă ministru, pentru prezență și pentru discurs. Câteva întrebări rapide, complementare. Mai întâi începește criza, mai ales în domeniul laptelui sunteți dispusă ca în mod oficial să, uh, intra, să puneți în aplicare articolul 222 și vă întreb în special în legătură cu susținerea bugetară specifică pentru retragerea, pentru reducerea volumului pe, pe piață. Începește agricultura biologică, vă împărtășesc opiniile și uh, aveți de gând să finalizați acest dosar până la sfârșitul mandatului noastră Uh, care a mandat ca, dosar care a avansat sub președinția olandeză. De asemenea, sunt de acord complet cu ce a spus colega mea. Chestiunea riscului este foarte importantă în ce privește carnea de vită. Trebuie să fim vigilenți pentru că cei care au producție specializată de carne de vită nu pot merge pe aceeași cale uh, cum uh, fac pe producția de ovine. Deci ați măsurat riscul acestor aspecte? Mulțumesc! Pani poseł Hojbusz. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, doamnă ministru. S-a spus foarte mult în sectorul laptelui, aș dori poate să vă spun câteva cifre. Doar în Germania, în 2015, au lipsit 3,5 miliarde de euro venituri, sunt bani care nu s-au acordat, ci sunt bani care lipsesc din sectorul agricol. Repet întrebarea pe care o adresat-o deja mulți colegi. Sunteți dispusă să sprijiniți uh, acest sector în Europa? O altă întrebare. În cadrul agriculturii durabile și viitorul acesteia. Ați spus că e vorba și de îngrășăminte și inovații în acest sector. Aș dori să știu mai exact uh, ce inovații întrevedeți aici de pildă în cultivarea leguminoaselor, dar poate aveți aici alte idei. Aș dori să le aflu cu mare interes. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, sunt domnul De Santos, domnul ministru. Mulțumesc foarte mult pentru că sunteți aici și sper că președinția noastră va fi un mare succes, pentru că succes pentru noastră va însemna succes și pentru noi cred că mă bucur foarte mult să văd că vreți să adoptați măsuri specifice pentru a echilibra poziția fermierilor în uh, lanțul uh, alimentar, în lanțul valoric. Uh, fermierii merită mai mult pentru munca lor, pentru că problemele legate de producție sau faptul că alte elemente din acest lanț de producție iau mai mulți bani, îi afectează foarte mult. Și mă bucură că vreți să abordați problema prețului uh, produselor lactatelor. Eu sunt din Azore, doamnă ministru, unde se produce 30% din laptele portughez și economia locală depinde foarte mult de industria lactatelor și uh, prețul este departe de a acoperi costul producției și de a permite fermierilor să aibă o viață decentă. E important ca toți uh, fermierii europeni să fie acope- apărați de politica uh, agricolă comună. Deci trebuie să avem un răspuns mai bun, cu mai multe euro- mai multă implicare europeană. Sper că ședința de Consiliu de anul viitoare va aborda această problemă. Mulțumesc. Domnul Flanagan. Mulțumesc foarte mult. Your uh, job uh, is obviously now not just to represent farm treaba noastră este evident nu doar să uh, reprezentați fermierii din țara noastră, ci fermierii din toată Uniunea Europeană sau, mă rog, ce a rămas din Uniunea Europeană după Brexit. Și vreau să vă întreb ce direcție veți adopta în negocierile Uh, privind uh, accesul la piața britanică pentru fermierii irlandezi și viceversa. Dat fiind că Irlanda este într-o poziție unică aici, o poziție dificilă, vom avea acum o frontieră terestră cu o țară care nu va mai fi membra Uniunii Europene. Mă întreb, uh, poziția noastră va fi aceea că interesele tuturor fermierilor din Uniunea Europeană trebuie uh, apărate. Asta înseamnă că veți ține cont și de interesele Irlandei sau veți avea o altă abordare și anume că oricine abandonează Uniunea Europeană trebuie să primească o lecție ca să nu mai vrea nimeni altcineva să încerce același lucru, astfel afectându-ne și pe noi care încă suntem membri ai Uniunii Europene. Uh, sper uh, la solidaritate, dar nu văd prea multe semne pozitive. Mulțumesc, domnule președinte dragi miniștri, cred că ați ales foarte bine prioritățile, mai ales în ce privește practicile negative, acest adevărat cancer al agriculturii europene. De asemenea, începește silvicultura. Uh, vă gândiți la măsuri pentru a uh, crește importanța pădurilor în lupta cu schimbările climatice în special? Vreau să folosesc ocazia de a saluta pe președintele uh, în domeniul din Croația. Uh, cred că informațiile lui se vor părea foarte interesante. De asemenea, vreau să vă atrag atenția asupra crizei din agricultura europeană, mai ales din cauza schimbărilor climatice. De exemplu, în aprilie anul acesta a fost uh, un îngheț uh, în Europa Centrală, mai ales în Ungaria și Croația. Și uh, mă întreb cum vom putea să reușim să gestionăm aceste situații neprevăzute, mai ales criza, uh, embargoul cu Rusia, schimbările climatice. Cum veți ajuta agricultorii în acest context? Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. <clears throat> Doamna ministru, bun venit și mult succes în activitatea dumneavoastră. Aș dori să abordez o problemă legată de piața internă de această dată, pentru că avem probleme și sub acest aspect în zona pieței interne. Știm bine că embargoul rusesc a lovit foarte mult uh, piața, din, uh, piața agricolă din Uniunea Europeană. Multe state și mulți fermieri care au avut relații directe cu Rusia au fost însă compensați într-o oarecare măsură de uh, Comisia Europeană, lucru foarte bun de altfel, dar produsele din aceste state sau de la acești fermieri au invadat țările care nu au avut rela relații directe cu Rusia, ceea ce a provocat un dezechilibru major, astfel încât avem astăzi pe piața din România, de exemplu, lapte care se vinde sub 10 uh, eurocenți sau carne de porc care se vinde sub 80 de eurocenți, în condițiile în care știm foarte bine că prețul de cost este, exact așa este, domnul ministru, verificați acest lucru, în condițiile în care știm că prețul de cost pe un litru de lapte este undeva în jur de 18 eurocenți sau la carne de porc 1,2 um, eurocenți. Aveți în vedere această situație și de a, a reglementa această situație din teren? Mulțumesc. Pan poseł Nicholson. Domnul Nicholson, vă mulțumesc foarte mult, uh, domnule domnule președinte. Mai întâi vreau să spun că sunt complet de acord cu comentariile domnului Danta. Cred că ridică o problemă foarte gravă și serioasă. Vreau să vă spun că ați început uh, foarte bine. Avem nevoie de un ministru activ, uh, deci îți păstrați lumina aprinsă, țineți-o tot așa. Am o întrebare. Dacă informația mea e corectă, S-au ținut deja trialoguri privind uh, agricultura organică și etichetarea produselor organice. Cum uh, propune președinția noastră să uh, rupă blocajul care există pe acest dosar și uh, vreau să știu dacă veți cere un mandat revizuit, pentru că în opinia mea discuțiile de acum nu, nu merg nicăieri, nu duc nicăieri. Deci mai degrabă să uităm de ele și vreau să îi spun domnului Flanagan că Marea Britanie încă n-a ieșit din Europa. It, means haven't jumped the ship yet. Asta înseamnă că unii încă nu au abandonat corabia spre deosebire de alții. Ferrand. Domnul Ferrand. Madame le ministre, le mal qui ronge l'Union européenne, c'est Doamnă ministru, uh, problema principală a Uniunii Europene este ultraliberalismul. Trebuie să punem capăt tratatelor de liber schimb care vor distruge filierele noastre de, crescă, de creștere și vor distruge agricultorii noștri uh, și vor permite implantarea unor produse de proastă calitate, vor afecta produsele noastre cu apelative controlate. Da, doamnă ministru, trebuie să apărăm excelența uh, etichetelor și uh, brandurilor noastre, patrimoniul nostru european. Patrimoniul nostru european care este amenințat de aceste tratate funeste. Agricultura este un, uh, responsabilă pentru un patrimoniu extraordinar și anume pământul, teritoriul nostru, suntem responsabili pentru el și pentru istoria noastră, haideți să-l apărăm, pentru că dacă nu îl facem, nu se întâmplă nimic, vor mai fi și alte țări care vor cere, cere să părăsească nava, așa cum a făcut Marea Britanie și vor avea dreptate. można nad tym dyskutować. Pan pos, pani poseł Moi. Da, poate că n-ar strica să discutăm într-adevăr și despre asta. Domnule președinte, doamnă ministru, ați preluat președinția într-un semestru foarte dens și m-aș referi la negocierile pe care Europa e pe cale să le încheie cu uh, Statele Unite, Canada și China pe marginea diferitelor tratate comerciale. Aș dori să reamintesc că în acest context președinției una dintre prioritățile pe care Comisia noastră le consideră fundamentale. Este vorba de un dosar pe marginea căruia eu sunt raportor și pe marginea căruia uh, noi ne-am exprimat deja opinia printr-un uh, aviz. E foarte importantă bunăstarea animalelor și în acest sens aș dori să se demareze cât mai rapid un dialog tripartit pentru a se da curs inițiativei Parlamentului. Ar fi foarte bine ca președinția să ia în seamă acest lucru și să facă în așa fel încât dosarul acesta să se încheie în timpul președinției sale. Sper să țineți seama de solicitarea mea și cu această ocazie vă urez uh, mult succes. Bardzo dziękuję. W sumie zabrało głos prawie... Mulțumesc foarte mult. Au intervenit aproape 30 de membri ai comisiei noastre și acum îi dau cuvântul doamnei ministru reamintindu-i că în curând va trebui să meargă și la o conferință de presă, dar vă dau cuvântul, doamnă ministru. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru toate punctele de vedere exprimate și pentru întrebările dumneavoastră. Întrebarea care a apărut cel mai adesea s-a referit la situația de pe piață, la criza produselor lactate, domnul De Castro, domnul Cuzmin, doamna Rodriguez s-au referit la această chestiune și nu numai. Într-adevăr, situația de pe piață este foarte dificilă și de când eu sunt ministru, de multă vreme, am participat la numeroase ședințe ale Consiliului de Ministri pentru Agricultură, în încercarea de a aborda și soluționa această problemă de pe piață. S-au încercat o seamă de soluții și sigur că pe măsură ce criza se prelungește, cu atât mai mulți agricultori vor ieși din sistem, așa cum se întâmplă în Franța, în Slovacia, dar și în alte țări. Există un dezechilibru între cerere și ofertă pe această piață, și eliminarea acestui dezechilibru ar trebui să rezolve problemele agricultorilor noștri. Acum ne pregătim pentru reuniunea din iulie a Consiliului Agricultură, în care ne propunem să luăm o serie întreagă de măsuri, de exemplu să evaluăm situația, să stabilim acțiunile care trebuie întreprinse și împreună cu Comisia elaborăm le pregătim pentru o reuniune comună a unui task force în septembrie care să se ocupe de toate aceste lucruri. Ne propunem așadar să elaborăm și un raport cu privire la pachetul privind produsele lactate. Salutăm și susținem inițiativele domnului comisar menite să identifice noi posibilități de export pentru fermierii europeni. Este și unul dintre instrumentele de combatere a crizei din sector pe care le-am identificat noi, Am avea o conferință a grupului pentru produsele lactate, pentru lapte și produse lactate în 6 septembrie, unde vom încerca de asemenea să găsim soluții, fiindcă această criză necesită luarea de măsuri imediate, dar și de soluții pe termen lung pentru stabilizarea situației în viitor. Vom face tot ce vom putea pentru a găsi măsurile potrivite pentru stabilizarea pieței și pentru a da fermierilor noștri o poziție mai uh, echitabilă și mai solidă în cadrul lanțului de aprovizionare. Redistribuirea marjei de profit va duce la o creștere a standardelor de viață în rândurile fermierilor și va asigura și viitoarele generații de fermieri în sector. În agricultură toate se leagă, iar criza produselor lactate se leagă sau este una dintre prioritățile de acțiune ale președinției slovace, și anume, încă o dată, să consolidăm, vrem să consolidăm poziția fermierilor în cadrul lanțului de aprovizionare. În ce privește horticultura, sectorul fructelor și legumelor, vom continua să monitorizăm situația. Știm că nu doar sectorul lactatelor este afectat de criză, ci și sectorul fructelor și legumelor și, și aici încercăm să identificăm soluții. Comisia ne-a promis să mobilizeze uh, fonduri pentru intervenție, pentru intervenție pe piață Cum spuneam, vrem să consolidăm rolul fermierului în cadrul lanțului de aprovizionare. Am discutat despre asta la nivelul Consiliului și iată și în Parlament și mă bucură faptul că și raportul a fost adoptat cu 600 de voturi în ședința plenară a Parlamentului European. Pentru noi acest lucru e un semn bun și ne motivează. pentru că noi considerăm că trebuie dat fermierului rolul care îi se cuvine în lanțul de aprovizionare și, cum spuneam, pentru noi aceasta este una dintre cele mai importante chestiuni. Vom avea o conferință a experților pe această temă și în urma acestei conferințe vom elabora un document pe care îl vom prezenta și ministrilor la reuniunea informală din, data de 11, din datele de 11 până la 13 septembrie. va exista în același timp și un raport al task force-ului de care vorbeam mai devreme, pe lângă acest uh, document uh, al conferinței. Mai mulți dintre dumneavoastră mi-au adresat întrebări cu privire la acordurile comerciale internaționale. În contextul negocierilor acestor acorduri uh, de liber schimb, agricultura capătă o importanță din ce în ce mai mare și vă asigur că și între ministrii de agricultură se discută despre acest lucru. Liberalizarea, deschiderea piețelor sunt într-adevăr chestiuni importante. Uniunea Europeană este exportatorul cel mai mare de mărfuri agricole din lume și mai avem potențial de creștere. Exporturile agricole pot compensa pierderile înregistrate de fermierii pe, din cauza crizei de pe piața noastră locală. Negocierile cu țările Mercosur vor intra de asemenea în atenția Consiliului și vrem să ne asigurăm că aceste acorduri sunt echilibrate. Comisia are un mandat clar, am stabilit și niște linii roșii pentru comisie pe care nu le poate depăși și noi ne străduim să ne asigurăm că agricultura nu va avea de pierdut de pe urma acestor acorduri de liber schimb și că ea se va bucura în continuare de nivelul de protecție adecvat, mai ales în ce privește mărfurile sensibile. Țările Mercosur sunt uh, parteneri foarte competitivi, au interese și o poziție de negociere ofensivă și e important să ne gândim și la ceea ce putem noi înșine să uh, concedem pentru a câștiga în alte părți. În septembrie Comisia va publica un raport de evaluare pe care noi îl vom lua în discuție în Consiliul din octombrie. O altă temă interesantă care a fost abordată în intervențiile dumneavoastră și la care am răspuns în parte, o reprezintă situația din urma referendumului din Regatul Unit. Sigur că vom discuta și despre asta, însă până una alta, Regatul Unit este în continuare membru de plin al Uniunii Europene și în această calitate are toate drepturile, dar și toate obligațiile ce îi revin unui membru de plin și tot așa trebuie tratat. O altă chestiune importantă la care v-ați referit și una dintre prioritățile noastre o reprezintă pădurile Ieri, uh, la micul dejun de lucru, mi-ați spus că silvicultura poate nu este cel mai important element de care ar trebui să ne ocupăm noi, dar Uniunea Europeană, după părerea mea, este și trebuie să-și asume rolul de lider internațional, care să-și asume deci, acest rol de uh, lider în domeniul gestionării, bunei gestionări a pădurilor. Durabilitatea în gestionarea pădurilor se leagă strâns de problema schimbărilor climatice și a emisiilor de dioxid de carbon. Vor, vom organiza două reuniuni importante internaționale cu privire la silvicultură, o reuniune a organizațiilor uh, europene din domeniul silviculturii și o reuniune organizată împreună cu forul uh, pertinent din cadrul FAO rolul președinției va fi acela de a insista pe poziția de lider a Uniunii Europene în cadrul acestor două reuniuni. Așteptăm și propunerile Comisiei, care ar putea avea un impact foarte important asupra gestionării pădurilor în Uniunea Europeană. De exemplu, o propunere privind integrarea sectorului LULCF în um, ciclul de politici al Uniunii Europene. Vom încerca să identificăm soluțiile care să respecte dimensiunea multifuncțională a pădurilor și durabilitatea gestionărilor. Împreună cu unii eurodeputați și cu Institutul European pentru Silvicultură, am organizat un eveniment special pe tema funcționării pădurilor și utilității silviculturii în domeniul producției de lemn. Acest eveniment va avea loc în octombrie anul curent și sunteți cu toții invitați să participați. Un alt uh, subiect important îl reprezintă politica agricolă comună și simplificarea acesteia. Simplificarea politicii agricole comune este un subiect care se regăsește de doi ani pe agenda noastră, însă nu e un subiect important numai pentru Consiliu și Comisie, este mai întâi de toate un subiect important pentru agricultorii noștri, fiindcă excesul de birocrație este ceea ce îi leagă de de picioare pe agricultorii noștri. Excesul de birocrație duce și la creșterea costurilor pe care le suportă aceștia, duce de asemenea și la volatilitatea prețurilor produselor agricole. După reformarea dificilă a PAC, toate părțile în frunte cu Comisia și-au dat seama că noul cadru pentru agricultură conține, desigur, multe lucruri bune, Regulile sunt uh, concepute în așa fel încât însă presupun uh, o povară administrativă foarte mare pe umerii fermierilor. Și poate că e prematur să începem acum să evaluăm noul cadru. Dar uh, vrem să ajutăm Comisia să rezolve problemele care se regăsesc în noul cadru, acolo unde agricultorii au cel mai mult de suferit. Și vom susține orice efort de simplificare întreprins de comisie. Asta înseamnă, desigur, și înverzi, măsurile de înverzire, de greening. După un an de punerea în aplicare a dispozițiilor în materie de greening, nu putem spune că ele sunt ineficiente. E prea curând, Nu cred că putem deocamdată să tragem o concluzie pertinentă în legătură cu utilitatea măsurilor. Desigur, uh, biodiversitatea și susținerea biodiversității și măsurile de greening nu pot să fie decât utile. Potențialul în domeniul înverzirii este foarte mare dacă va fi folosit uh, de plin și uh, corect pus în aplicare în fiecare stat membru. Putem să discutăm despre felul în care Trebuie pusă în aplicare obiectivele sale, dar nu cred că ar trebui să punem sub semnul întrebării ideea de bază a dispozițiilor în materie de înverzire. După cum spuneam, vom colabora cu Comisia, susținând eforturile acesteia de simplificare a măsurilor și de înverzire. Un alt subiect important privitor la agricultorii noștri o reprezint, îl reprezintă agricultura biologică. Doamna Hoisling, doamna raportor, ne-a adresat întrebări în legătură cu problema aceasta agriculturii biologice. Și aș vrea să vă asigur că președinția slovacă va continua munca președinției neerlandeze pe această temă și sper să continuăm și buna colaborare pe care am avut-o pe marginea acestui dosar cu Parlamentul European ca și cu Comisia. Cred că s-au realizat progrese și vom încerca să facem pași suplimentari în acest dosar. Am uh, parcurs deja o bună parte a regulamentului la nivel tehnic și în dialogurile tripartite. Știm că este un dosar uh, sensibil, însă din multe puncte de vedere, apropierea pozițiilor uh, cu Parlamentul European s-a realizat. Trebuie însă să punem accentul pe faptul că e un dosar eminamente tehnic. De aceea fiecare dispoziție trebuie analizată cu toată atenția pentru a se ajunge la formulări care să fie cu adevărat utile întregului sector. Realizăm o analiză aprofundată a rezultatelor uh, obținute până acum pe marginea acestui dosar împreună cu delegațiile statelor membre pentru a vedea și care sunt pașii următori de parcurs. Vom continua să colaborăm în dorința de a încheia activitatea pe marginea dosarului acestuia cât mai rapid. Avem reuniuni uh, tehnice într-o atmosferă prietenoasă, caldă și sper ca buna noastră cooperare să dea roadele cuvenite. Sper că am reușit să răspund întrebărilor uh, dumneavoastră. M-am străduit, măcar. să reacționez la toate îngrijorările exprimate de dumneavoastră aici și îmi exprim speranța să, că vom reuși să obținem rezultate bune și că vom uh, ajuta la simplificarea, uh, la, la ușurarea vieții pentru agricultori. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă ministru, vă mulțumesc pentru participarea la ședința noastră și pentru că ne-ați prezentat direcțiile mari de lucru pe care vi le propuneți pentru președinția dumneavoastră. Trebuie să vă spun că a fost o reuniune extrem de plăcută. Vă mulțumim foarte mult și am toată convingerea că vom colabora foarte bine de-a lungul întregii președinții slovace, președinției care nu va fi deloc ușoară, dar care are toate premisele să se dovedească extrem de interesantă. Și am toată convingerea că și dumneavoastră și echipa dumneavoastră, sigur, acum vin vacanța de vară, dar uh, dumneavoastră știm că veți continua să lucrați. Sper să vă luați așa câteva zile măcar ca să aveți un pic de vacanță Am avut contacte foarte bune cu dumneavoastră, cu echipa dumneavoastră. Sper că acest lucru să continue. Vă mulțumesc încă o dată foarte mult. Știu că va trebui acum să mergeți să participați la o conferință de presă, ca și mine. De aceea îi voi da uh, domnului uh, Andrieu, vicepreședintele acestei comisii, uh, îi predau deci rolul de președinte.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 Rog deputații să-și reia locurile ca să putem continua ședința. Et en particulier, j'appelle les, les équipes françaises qui sont au fond de la salle à, à s'asseoir. Și mai ales uh, francezii din fundul sălii rog să se așeze. Très bien. Je vous propose de, de ce fait de poursuivre. Euh, Vă propun să continuăm acum discuțiile pe marginea punctului 5 de această dată de pe ordine de zi cu privire la un studiu al departamentului tematic pe marginea unor programe de punere în aplicare a politicii de dezvoltare rurală în perioada 2015-2020. Am comandat studiul acesta pentru a lua, în, pentru a uh, analiza opțiunile statelor și regiunilor în domeniul uh, politicii de dezvoltare rurală în această perioadă. Se face de asemenea o comparație între aceste opțiuni și opțiunile din perioada precedentă, 2007-2013, și se, trage, se trag o serie întreagă de concluzii pentru viitorul politicii de dezvoltare rurală a Uniunii Europene. Aș dori să le urez bun venit doamnei Doaie de la Universitatea Gloucestershire din Regatul Unit și domnului Francesco Matino, care lucrează în Italia la Consiliul pentru Analiză Economică și Agricolă. Le voi da cuvântul Dezbaterea noastră va, avea, va acoperi cu totul circa 40 de minute. Veți avea prezentări introductive și apoi vor fi întrebări din partea membrilor. Vă reamintesc că DG Agri este reprezentată prin domnul Aldo Longo, căruia mulțumesc pentru prezență. Vă mulțumesc foarte mult și dau cuvântul mai întâi doamnei Doie. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru că mi-ați oferit ocazia de a vă prezenta acest raport astăzi. Este um, o prima analiză a alegerilor făcute de statele membre și de anumite regiuni din statele membre în ceea ce privește noua politică de dezvoltare rurală care se va derula până în 2020. Structura prezentării include o scurtă prezentare a contextului și a abordării studiului, după care vom discuta principalele concluzii. Este important să ținem cont de, de faptul în care s-au modificat uh, cadrele de reglementare și normele pentru a înțelege mai bine o serie din uh, tiparele pe care le identificăm atunci când analizăm noile programe de dezvoltare rurală. Vom încerca să analizăm alegerile făcute și o parte din factorii care au motivat aceste alegeri. Am făcut o comparație între planurile pentru noua perioadă de programare și programele de cheltuieli din fosta perioadă de programare pentru a vedea în ce măsură s-au modificat lucrurile față de perioada anterioară. După care am discutat un amănunt care sunt, după părerea noastră, motivele care au justificat aceste modificări. Mai departe, scopul acestui uh, studiu, așa cum a fost el specificat de comisia dumneavoastră, era de a face o analiză comparativă a alegerilor făcute. Se pun accentul așadar pe alegeri, nu pe date. Trebuie să înțelegem de ce statele membre și regiunile au hotărât să acorde prioritate unor obiective spre deosebire de altele. Pentru a vedea, de asemenea, în ce măsură s a tras învățăminte din experiențele anterioare. De asemenea, privind spre viitor, uh, trebuie să ne întrebăm dacă aceste alegeri și aceste motive au vreo importanță atunci când uh, ne gândim la viitoarea reformă PAC la sfârșitul uh, următoarei perioade de programare, reformă care deja va face obiectul discuțiilor în 2018. Dați-mi voi să vă repet că a fost un efort de echipă. Marea Britanie a avut un rol fruntaș, dar am avut parteneri în Italia, doctorul Martino se află aici, Germania. Partenerii de acolo ne-au furnizat uh, experiența lor uh, din regiunile Germaniei, colegii din Franța, Dijon, cât uh, și colegii din Madrid, Spania. Am făcut o analiză a alocărilor bugetare în cadrul programelor de dezvoltare rurală, cât și a acordurilor de parteneriat, prin intermediul cărora statele membre trebuia să analizeze coerența între programarea rurală și finanțarea din cadrul altor fonduri europene, Fondul pentru Dezvoltare Regională, Fondul pentru Pescuit și Fondul de Coeziune. Am analizat planurile de cheltuieli, după cum vă spuneam, am analizat perioada anterioară și actuală. Am analizat programele la nivel național pentru toate cele 28 de state membre. Am acordat atenție deosebită acelor state membre unde există numeroase programe la nivel regional, pentru a vedea în ce măsură tiparele pe care le-am identificat la nivel european se reflectau și în alegerile făcute la nivel regional în respectivele state membre. Am căutat informație calitativă furnizată de experții cu care am colaborat de-a lungul unor ani îndelungat, ani îndelungați în toate statele membre. Le-am cerut opiniile lor referitor la principalii vectori ai schimbării și principalele uh, motivații, atât cât și uh, principalele obiective care se aflau în spatele noilor programe. Dacă luăm în calcul cadrul politic, noile norme, normele puse în aplicare și sprijinul pentru noua politică, nu e vorba de o schimbare radicală, ci mai degrabă e vorba de o evoluție. Ce mai important, Cred că s-a făcut un efort de a încadra politica rurală într-un cadru mult mai amplu în care se analizează toate sursele de finanțare. Statele membre au fost încurajate să se gândească la folosirea complementară a celor fonduri, în mod unde acestea să se sprijine în mod reciproc, lucru care poate nu a făcut obiectul um, unor analize în programele anterioare. Am analizat uh, cele trei axe principale ale programelor rurale anterioare, am încercat să ajungem la o abordare comună, concentrându-ne pe șase priorități. Am trimis un mesaj clar statelor membre că acestea trebuie să se gândească mai mult la nevoile lor și la felul în care aceste nevoi, acestor nevoi se poate găsi un răspuns ținând cont de priorități. A trebuit să luăm în calcul contextul politic, deoarece criza economică a dus la reducerea finanțării disponibile pentru politica agricolă. În cadrul negocierilor pentru această reformă s-a introdus o marjă de manevră amplă care permite statelor membre să aleagă răspunsul la fiecare situație. Am analizat felul în care alocarea resurselor s-a făcut în mod inițial pentru programele de dezvoltare rurală, cum acestea erau inferioare programelor actuale dar pentru că statul membre li s-a permis într-un fel sau altul să jongleze cu fondurile, transferându-le din pilonul 1 la pilonul 2, în funcție de alegerile lor referitoare la cofinanțare și la finanțare națională suplimentară, efectul de ansamblu a fost că programele de dezvoltare rurală în perioada de criză actuală au fost mai ample pentru cele 28 de state membre în ansamblul lor față de programul de pe perioada anterioară. Dacă privim însă echilibrul în statele membre și acesta s-a schimbat, considerabil anumite state membre s-au făcut uh, tăieri bugetare în alte state, majorări. Dacă luați în calcul uh, o țară care a suferit uh, recent reduceri bugetare, bineînțeles, acest lucru afectează bugetul alocat programului, care devine mult mai țintit. Poate că acele care au beneficiat de majorări um, vor imprima un caracter mult mai ambițios programului. Dacă ne gândim la normele actuale, se aseamănă cu cele anterioare, însă se pune un nou accent asupra cooperării. Se încearcă proiectarea și livrarea unor programe cu caracter uh, de cooperare care poate vor avea un impact sporit față de programele anterioare. Se pune de asemenea un nou accent asupra inovării prin intermediul Parteneriatului European pentru Inovare. Acesta încearcă să încurajeze fermierii să colaboreze mai îndeaproape cu institutele de cercetare pentru a inova cu adevărat astfel încât sectorul să fie mult mai rezistent uh, și mai competitiv în viitor. Au fost eliminate anumite măsuri, precum uh, pensionarea timpurie, au fost introduse măsuri cu caracter uh, special în perioada anterioară de programare pentru a înlesni procedura de aderare pentru acele state membre care au aderat în perioada 2004-2007. Acele măsuri au fost eliminate. Este de asemenea important să luăm în calcul faptul că acest nou cadru introduce mai multă flexibilitate pentru statele membre în răspunsul lor strategic la nevoile și prioritățile fiecăruia. Pe de altă parte, structura, mecanismul care sprijină această flexibilitate a devenit mult mai complex. Voi reveni ulterior la acest punct pentru că, după părerea mea, acest lucru a influențat în mod considerabil alegerile făcute de statele membre. Analizând modificările la capitolul resurse, acest diapozitiv vă prezintă pe scurt modificările care s-au uh, produs în uh, cadrul finanțării între cele două perioade, comparativ pilonul 1 cu pilonul 2, puteți vedea că anumite state membre și-au majorat bugetul pentru dezvoltare rurală. În același timp s-a înregistrat o scădere considerabilă în plățile directe în cadrul pilonului uh, întâi al politicii. În alte cazuri s-au înregistrat majorări la ambele, la piloni, pe când în alte cazuri s-au înregistrat majorări doar în plățile directe. În alte state, pe de altă parte, s-au înregistrat uh, scânderi uh, în cazul ambilor piloni. Trebuie să ținem cont de asemenea și de faptul că aceste cheltuieli nu au fost uniforme încă de la început. Dacă comparăm intensitatea relativă a cheltuielilor, bazându-ne fie pe suprafața fiecărui stat sau bazându-ne pe forța de muncă din agricultură, puteți vedea cu ajutorul acestor hărți că intensitatea cheltuielilor diferă foarte mult. De multe ori Există justificări de natură istorică, factorii politici, uh, în uh, vigoare atunci când statele membre au aderat. Este un proces pe care Comisia a încercat să-l abordeze prin intermediul diferitelor modificări. Analizând acum noul, noi, noile programe și prioritățile, cele șase priorități strategice fixate la nivel european, din care doar cinci dispun de resurse specifice, pentru că prima prioritate, schimbul de informații, de cunoștințe, este o prioritate programată prin intermediul celorlaltor practici. Formarea, conștientizarea poate să se um, poate deriva, practic, din celelalte cinci priorități. Trebuie așadar să analizăm alegerile făcute din perspectiva celorlalte cinci priorități. Această hartă arată volumul resurselor din fiecare stat membru, cât și alocările relative în funcție de priorități. Și cred că um, e interesant pentru că începem să identificăm diferite tipare ale alocării în fiecare stat membru. Pe scurt, în nord și vest, așadar Marea Britanie, Irlanda, țările scandinave, constatăm uh, un accent considerabil pus asupra mediului în programele de dezvoltare rurală, în timp ce în țări precum Bulgaria și România, cât și în estul și nordul Germaniei, se pune accentul în mod considerabil asupra unei dezvoltări rurale mai ample și asupra combaterii șomajului în mediul rural, excluziunii sociale și combaterea problemelor de natură socială în general. Anumite state membre au pus accentul asupra competitivității în sectorul uh, rural, Polonia, de pildă, cât și o parte din statele baltice. Este de asemenea o prioritate importantă în, Polo- în Portugalia, am cer scuze. Celelalte două priorități, o agricultură rezistentă la factorii de mediu și prioritatea numărul 3, lanțurile alimentare și gestionarea riscului, sunt folosite poate mai puțin frecvent în statele membre Însă, obiectivul referitor la um, climă este foarte important în statele membre, de pildă Spania, Portugalia, Malta. Lanțul alimentar și gestionarea riscurilor este un element important în Italia. Cred că italienii au dezvoltat această dimensiune de-a lungul unui timp îndelungat. Este uh, un domeniu de interes pentru ei. Dacă privim uh, cum stau lucrurile la nivel regional, în țările care au numeroase programe de dezvoltare regională, vedem um, alte tipare. Această hartă abordează um, într-un alt fel clasificarea măsurilor, ținând cont de importanța acestora în contextul regional. Vedem uh, că aici uh, Există o altă diferențiere. În uh, landurile din sudul Germaniei se pune accentul asupra mediului, în timp ce în țările, în landurile din uh, nordul și estul Germaniei se pune accentul în mod deosebit asupra dezvoltării rurale. Puteți vedea că există așadar o relație între priorități și situația economică a acestor zone. În ansamblu, alegerea măsurilor se face în mod clar prin faptul că statele membre concentrează un număr considerabil de resurse asupra unui număr restrâns de măsuri, ca și cum uh, ar fi analizat acele elemente de succes sau de eșec în funcție de ciclul economic, spunând, dorim să ne concentrăm doar asupra acelor câtorva elemente puține importante pentru noi. Um, acest diapozitiv arată cum stau lucrurile cu prioritățile în toate cele 28 de state membre. Vedem că investițiile tradiționale asociate cu uh, competitivitatea în sectorul uh, agricol este măsura pentru care se cheltuiește cel mai mult. Imediat după aceea, măsurile cu un caracter mm, ecologic sau cu un obiectiv de mediu, acele zone care se confruntă cu constrângeri naturale, sunt uh, destinatarul secund al fondurilor. Toate aceste măsuri sunt destinate la peste jumătate din fondurile cheltuite în cadrul acestor programe. Am menționat că acest tipar se identifică în toate cele 28 de state membre. Trecând acum la analiza felului în care s-au schimbat alocările de la vechea la noua perioadă, dați-mi să subliniez că Principalele măsuri care au primit uh, cele mai mari fonduri sunt principalele trei. S-a înregistrat o scădere considerabilă în investițiile în uh, sectorul silviculturii și o scădere în investițiile în măsurile care uh, promovau dezvoltarea rurală în sens amplu. Pe de altă parte, au uh, crescut alocările către uh, LEADER pentru că în programa anterioară cred că statele membre trebuiau să aloce 3% din bugetul în acest sens, pe când acum pragul este de 5%. Celelalte măsuri, gestionarea riscurilor, aceasta era inclusă la pilonul 1, iar măsura 16, cooperare, care prevede numeroase măsuri și este promovată în mod considerabil. Am analizat modificările între vechea și noua perioadă și să vedem în ce măsură s-au înregistrat schimbări semnificative la nivelul statelor membre. Acest tabel încearcă să vă arate cât se poate de succint unde există uh, o continuare, o continuitate între cele două perioade și unde există schimbări considerabile. Pătrățelele verzi arată acele țări care au făcut o schimbare mai degrabă în um, sensul unui obiectiv de mediu, iar acele pătrățele portocalii arată statele membre unde am constatat o evoluție opusă, așadar mai puțin, mai puțin accent pe mediu și mai mult accent pe o dezvoltare rurală în general. După cum vedeți, tabelul este unul destul de variat și se pune mai puțin accent pe mediu decât în perioada anterioară. Am făcut același lucru și la nivel regional, în acele țări unde există numeroase programe la nivel regional, este un tabel asemănător pentru regiunile din Italia. Vedeți în zona din mijloc, tabelele în roz arată acele regiuni unde nu s-au înregistrat uh, prea multe modificări. În timp ce celelalte pătrățele arată lucrurile unde s-au schimbat, uh, există zone unde, de pildă, factorii de mediu au domnit o importanță mult mai mare decât în trecut. Dacă privim acele patru state membre unde am făcut uh, analiza, constatăm că situația este asemănătoare cu cea la nivel european, Am purtat o dezbatere referitor la care putea fi motivele pentru aceste schimbări. Constatăm că atât în Italia cât și în Germania, acolo unde regiunile au nevoie deosebită pentru creștere economică și scăderea șomajului, strategia se concentrează mai mult asupra unei investiții ample în economia rurală, în timp ce în Spania Alegerile diferă în acele regiuni unde există probleme economice considerabile. Răspunsul este tocmai investițiile în agricultură. Vedem așadar că, uh, în funcție de țară, răspunsul diferă considerabil. Vedem de asemenea că, în ceea ce privește complexitatea noilor norme și impresia unor regiuni poate mai bogate că lucrurile trebuie făcute într-un, într-un mod mai complicat sau în Germania, de pildă, experții de la Institutul Tunin au explicat că anumite măsuri acum nu mai sunt programate în programele de dezvoltare regională, ci sunt finanțate drept ajutor de stat. Autoritățile consideră că e mult prea complicat să ia măsuri um, care poate reprezintă o provocare recurgând la fondurile europene și preferă să recurgă la fondurile de la bugetul național. În Franța, pe de altă parte, acolo unde există mai multe resurse, există un, un angajament uh, suplimentar de a aloca acele resurse pentru a majora ratele de cofinanțare. În Italia e foarte interesant să vedem felul în care o parte din regiunile din nordul Italiei inovează. Am vorbit mai devreme despre prioritățile strategice și despre faptul că Italia pune accentul în mod deosebit pe măsurile legate de lanțul alimentar. Și de asemenea mi se pare inovator și interesant felul în care folosesc măsura de um, cooperare la nivelul Uniunii. Am încercat să facem un exercițiu de comparare la nivel european, se pare că resursele nu folosesc neapărat, nu urmăresc neapărat um, satisfacerea unor nevoi. Relația cea mai puternică pe care am identificat-o între prioritățile statelor membre și indicatorii la nivel european de nevoi relative a fost următorul, în anume persoanele cu risc de excluziune socială au fost acest factor de risc a fost uh, ponderat cu felul în care programele sunt uh, considerate prioritare în uh, ceea ce privește aspectele sociale. Vedeți că acele țări unde s-a înregistrat cele mai mari nevoi au alocat fonduri considerabile în aceste programe. Cred că există de asemenea numeroase motive contextuale. Aici am încercat să analizăm de asemenea importanța zonelor protejate și alocările făcute priorităților de mediu. Se pare că pe măsură ce există mai multe zone protejate, se cheltuiesc mai, mulți, mai puțin bani pentru programele de mediu. Poate că e logic. Dacă privim relația între competitivitate și măsurile pentru sprijinirea competitivității la nivel european, nu am găsit nicio relație. Se poate că există alți factori care determină alocarea um, de fonduri înspre competitivitatea în agricultură decât uh, nevoile relative. Maybe as important as need in this sort of context. So, uh, just a couple of... Câteva concluzii Însă vă încurajez, dacă aveți timp să citiți uh, concluziile detaliate din raportul pe hârtie, care uh, examinează, cum spuneam, în mai mult detaliu uh, motivele. În general, reacția față de noul cadru, nou regulament și noua perioadă de programare a fost destul de conservatoare. Multe state membre și regiuni par să spună mergem cum am știut, facem cum am știut până acum pe modelul cunoscut. Cred că dacă vă uitați la modelul acestor măsuri, sunt mai multe măsuri pe care cheltuielile au scăzut. <clears throat> Deci s-au consolidat lucrurile, fondurile, s-au pus mai multe fonduri în mai puține măsuri și programe. Și de asemenea o schimbare notabilă de la utilizarea finanțării PAC pentru scopuri mai generale de dezvoltare rurală, dincolo de sectorul agricol. Deci, în unele programe lider, în unele programe lider este practic singurul instrument care promovează dezvoltarea rurală, iar restul uh, resurselor sunt dedicate mai clar sectorului uh, agricol și managementului fermelor, managementului agricol. Nu regulament al Comisiei a oferit foarte multe instrumente, am menționat managementul de risc, posibilitatea de a uh, construi subprograme dacă doreai să țintești anumite zone cu abordări dedicate, oportunitatea de a folosi instrumente financiare pentru prima dată. Printre aceste noi alegeri, se pare că puține, foarte puține au fost populare printre autoritățile de management care au uh, determinat programele. Măsurile de cooperare reprezintă o excepție. Acestea au fost folosite în multe feluri în multe state membre și uh, facem o analiză foarte detaliată a acestui management, dar uh, managementul riscului nu a fost folosit programele subtematice nu au fost alese pentru că ele au fost considerate un alt nivel de birocrație uh, asupra unei uh, uh, sarcini de programare foarte complicate deja. Când am întrebat uh, contactele noastre din statele membre în legătură cu influențele cheie, a fost un sentiment că s-au învățat anumite lecții din perioadele anterioare în legătură cu ce funcționează, ce e ușor de gestionat, ce e complicat, au fost, de asemenea, a fost impact, un impact evident al crizei economice și, cum spunea unul dintre antevorbitori, ex, evenimente meteo extreme legate sau nu de schimbările climatice și care au dus în diferențe de prioritizare pentru viitor. De asemenea, am aflat că Comisia a avut o influență Uh, asupra programelor în sensul că uh, s-a asigurat că se ține seama de nevoia de a reacționa la prioritățile de mediu și unele lobby în anumite, unele acțiuni de lobby în anumite țări au fost uh, subliniate ca fiind foarte eficiente și influente. Deci există mai multe dovezi privind coordonarea finanțării măsurilor uh, în, uh, din Fondul de Dezvoltare Rurală și alte fonduri și uh, utilizări uh, inovatoare a unor măsuri și programe în anumite domenii, de exemplu măs- utilizarea măsurii 16 pentru cooperare, deși e prea devreme ca să tragem concluzii în legătură cu inovarea. Deci cred, trebuie să vedem în 2-3 ani dacă aceste noi alegeri, noi decizii vor duce efectiv la inova, inovare la fața locului. Dar, de asemenea, uh, uh, activitatea pe uh, lanțurile alimentare e foarte interesantă de exemplu, în regiunile italiene. În general, însă, aș zice că principala mea preocupare este că la comisie, comisia a încercat prin această reglementare să uh, creeze ceva mai adaptabil la condițiile locale și să permită mm, mai, o utilizare mai strategică, mai eficientă din punct de vedere a costurilor, a resurselor, dar în același timp a creat un cadru care a introdus o mare complexitate atât în pregătirea programelor cât și în implementarea lor ulterioară, monitorizare și raportare. Și preocuparea mea este că dacă asta devine o influență semnificativă asupra uh, conceperii programelor și operărilor, devine ceva care obstrucționează realizarea uh, unor progrese reale pe, uh, prin intermediul acestor fonduri. Deci cred că este uh, dificil dacă fond, mm, autoritățile de management vor fi tentate să direcționeze bani pe zone unde cheltuia, cheltuirea lor e mai ușoară, mai degrabă de zone în care e mai nevoie de bani. Deci trebuie să înțelegem aceste tendințe. Țările au primit un buget mult mai mic pentru plățile lor directe și atunci e o tendință să se folosească finanțarea pentru dezvoltare rurală ca să compenseze acest efect prin măsuri foarte largi, foarte generale folosite în planurile de dezvoltare rurală. Și trebuie să spun că dacă Comisia își pune întrebarea uh, la ce ar trebui să ne uităm la următoarea rundă de reforme, Cred că până acum dezbaterea privind simplificarea politicii a fost foarte concentrată pe pilonul 1 și în special la prevederile legate de uh, uh, uh, de ecologizare. Dar cred că ar fi, trebuie să facem mai ușor ca statele să fie ambițioase și creative în legătură cu nevoile lor locale și regionale, pentru că altfel facem un deserviciu ambițiilor Europei uh, față de dezvoltarea sustenabilă în cadrul politicii agricole comune. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, uh, mulțumesc pentru această prezentare excelentă a, a raportului. Vom uh, începe dezbaterea. Doamna Petir a cerut să se exprime în legătură cu acest raport. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să aud opinia experților noastre pentru că ei pot să fac o analiză bună. Știm că noi, Croația, suntem un stat membru nou și până acum n-a putut să folosească aproape nimic uh, din fonduri s-a publicat un uh, anunț de licitație pentru măsura 411 și uh, anumite filiale, anumite subsidiare au, uh, s-au bucurat de tratament favorabil și, acei, și banii nu s-au nu s-au dat. Între timp, guvernul s-a schimbat, noul ministru nu a anulat Uh, licitația și situația este că acum aproape 500 de milioane de cuna uh, sunt blocați, n-au ajuns la fermier și guvernul nu găsește o soluție la această criză. Uh, ce credeți că ar trebui să facem? Ar trebui să anulăm această licitație care a fost publicată nerespectând cu regulile sau ar trebui să anulăm procedurile incorrecte sau care ar fi o a treia soluție și în ce cadru temporar ar trebui să folosim acești bani ca să nu-i pierdem? Mulțumesc, doamnă Petir. Domnul Bogovici. Înainte de toate, mulțumesc foarte mult pentru acest studiu care ne arată cum uh, stau lucrurile în Europa în următorii ani și ce pot aștepta statele membre de la programele de dezvoltare rurală? Aș avea o întrebare. Am auzit astăzi de la președinția slovacă că în ultima vreme subiectul central în Parlamentul European este situația actuală a exploatațiilor agricole vis-a-vis -vis de practicile comerciale neloiale. Există aici uh, problema felului în care se gestionează riscurile, ținând cont și de situația de pe piață și de schimbările climatice. După părerea dumneavoastră, acest element a fost integrat în programele de dezvoltare rurală? Știu că pilonul 1 este cel mai important. Ați spus că, mai ales în ceea ce privește regiunile din uh, nordul Italiei, trebuie să vedem cum uh, s-a organizat uh, în ceea ce privește lanțul alimentar. Pentru că ce se întâmplă pe piață și felul în care se organizează fermierii și felul în care se organizează lanțul uh, alimentar este foarte important în ceea ce privește rezistența agriculturii. Credeți că administrația lanțului alimentar trebuie să devină un subiect mai important în programul de dezvoltare rurală. Mulțumesc! Merci, Mulțumesc, domnule Bogovic. Mai avem cinci uh, cereri de intervenție. Nu o să limitați timpul de acum, dar mai avem, mai avem cinci uh, persoane care vor să intervină. Nu o să limităm timpul, dar totuși vă rog să fiți conciși ca să încheiem această parte la 11.30. Domnule Agnew, aveți cuvântul. Intervenție fără microfon. Nu aveam de gând să intervin, dar am totuși două întrebări. Și ambele se referă la uh, climă. Puteți să dați mai multe detalii aici uh, sau să mă ajutați? Prima, ați spus Ați vorbit despre o agricultură rezistentă la climă. Aș re- recunoaște această agricultură dacă aș vedea-o ce este. Ce bani se investesc în, în, în aceasta? Cum ar trebui să-mi schimb modul de a face agricultură ca să primesc bani europeni ca să devin mai rezistent la schimbările climatice? Și din nou, ați mai spus uh, Ați vorbit despre ajutoare de mediu, ag, uh, agrimediu legate de schimbările climatice. Ce Dumnezeu înseamnă asta? Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Agnew. Domnul de Castro. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Felicitări pentru acest studiu interesant. Ați uh, deschis niște piste de analiză interesante. Vă referați însă la concentrarea măsurilor. Dacă aceasta este direcția de urmat, în legătură cu măsurile care sunt dictate, practic, de criterii europene, n-ar trebui îndemnate țări, țările care au numeroase programe de dezvoltare rurală să le concentreze mai bine? De exemplu, măsurile de mediu sunt cam aceleași în toate regiunile, în toate landurile, de exemplu. N-ar fi mai de folos să avem o singură măsură egală pentru toate țările, în loc să o tot uh, uh, declinăm în funcție de fiecare țară și fiecare regiune. Mulțumesc! Merci. Mulțumesc, domnul Hosling. Ja, <clears throat> vielen Dank auch für die Präsentation. Vă mulțumesc foarte mult și pentru această prezentare care m-a surprins. Nu știam că există deosebiri atât de mari între statele membre. Eu Înțelesesem că instrumentul uh, din pilonul 2 este un instrument pe care îl folosim în toate statele membre și sunt uh, surprins uh, că în multe cazuri acesta a scăzut considerabil și că nu ne aflăm pe o linie uniformă. Putem aprecia că, într-adevăr, fiecare stat membru are o abordare individuală, însă, în acest sens, Europa evoluează în direcții contrare Putem spune, da, într-adevăr, măsurile de agrimediu există, însă există deosebiri considerabile între statele membre. Ce se înțelege, de fapt, în uh, măsurile de agrimediu? Sunt măsuri uh, de sprijinire a agriculturii biologice, sau există capacitatea de a diferenția ceva mai mult aceste măsuri. În ceea ce privește abordările Uh, lider. Acestea au crescut în toate statele membre. Ce atitudine aveți față de cotele lider? Credeți că este un instrument care trebuie dezvoltat în continuare? Și cel de-al treilea punct, abordările integrate în regiunile agricole unde actorii economici sunt implicați. Puteți să ne spuneți unde există abordări, uh, inițiative de um, comercializare pe piață, inițiative care ar putea fi sprijinite în restul Europei, așadar un fel de bune practici. Merci. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Aguilera. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte doresc să vă felicit pentru studiu. Cred că este extrem de interesant să vedem care sunt programele de dezvoltare rurală și comparația pe care ați făcut-o. Eu am o întrebare foarte specifică care se declină în două aspecte esențiale. Aș dori să știu care a fost uh, impactul uh, a programelor de dezvoltare rurală, atât naționale cât uh, și regionale. Dacă s-a mizat pe ajutor pentru integrarea tinerilor și pe măsurile care favorizează concentrarea ofertelor. Ambele aspecte, așadar, uh, tinerii și concentrarea ofertei sunt două aspecte foarte interesante și două provocări pe care trebuie să le abordăm. Aș dori să știu în ce fel acestea au un impact asupra programelor de dezvoltare rurală. Mulțumesc! Merci, Monsieur Flanagan. Mulțumesc, domnul Flanagan. Uh, thank you very much. Comisarul Hogan vorbește despre simplificare și în lista sa de priorități, pilonul 1 este primul. Ceea ce mi se pare uimitor pentru că în privința țării mele, cel puțin, uh, uh, la pilonul 2 ar trebui să fie Einstein și să fii căsătorit cu cel mai inteligent vecin al lui Einstein ca să poți să-l înțelegi. Dar vă rog să-mi explicați de ce simplificăm pilonul care nu e complicat și de după aceea îl simplificăm pe cel complicat. Nu, nu înțeleg uh, de, și nu putem explica toată această complicație. Mulțumesc, domnule Flanagan. Înainte de a cere comisiei să intervină și să dau cuvântul lui Longo și pe aceea să vă cer să răspundeți, trei comentarii. Mai întâi, vă mulțumesc pentru calitatea acestei uh, munci, acestui studiu. Trei întrebări. Puteți spune că abordarea multifond a fost uh, luată în considerare în programul de dezvoltare rurală? În al doilea rând, uh, vedem că uh, lider evoluează global și uh, poate această abordare va trebui întărită pentru a dinamiza abordarea teritorială pe care o avem și în al, în al treilea rând este greu să analizezi pilonul 2 fără să analizezi pilonul 1. Uh, dumneavoastră nu preconizați cumva o reechilibrare, transferuri cu alte cuvinte, pentru că există uh, căi pe care nu s-a mers până la capăt în domeniul agricol din primul pilon și apoi uh, mixitatea între uh, agricultură și dezvoltarea rurală care sunt greu de interpretat în pilonul 2. Deci iată câteva elemente pe care aș vrea să comentați. Dau cuvântul domnului Longo dacă dorește să intervină pe acest raport, bineînțeles. Grazie președinte. brevemente, prima... Mulțumesc, domnule președinte. Foarte succint aș dori să subliniez faptul că mi se pare extrem de interesant studiul realizat. E o muncă foarte utilă care completează minunat eforturile noastre de evaluare exante. Al doilea lucru pe care voiam să-l spun este că suntem bucuroși că s-a subliniat interesul deosebit pentru inițiativa lider din punctul de vedere al alocărilor financiare, mai ales pentru măsurile de cooperare. Asta înseamnă pentru toată activitatea de dezvoltare a parteneriatului european. Un alt element extrem de bun. Al treilea lucru bun în acest raport se referă la mai bună calitate a programării din punctul de vedere al continuității și al coerenței generale a programelor. Sunt eforturi care merită recunoscute, eforturi ale regiunilor și ale statelor membre. Și, în fine, m-aș apleca asupra unui lucru pe care l-ați menționat la minzuri, și anume faptul că încă nu se văd rezultatele instrumentelor de uh, Uh, instrumentelor financiare. Noi lucrăm cu grupul de resort din cadrul uh, Băncii Europene de Investiții pentru a promova instrumentele financiare necesare pe lângă statele membre. Colaborăm cu numeroase regiuni, de exemplu din Italia, în dorința de a elabora un instrument financiar pentru toate aceste regiuni care să le permită accesul la creditare, un mult mai bun acces la creditare. În ce privește simplificarea celui de-al doilea pilon, pentru comisarul meu aceasta este o prioritate și ne străduim să venim cu propuneri concrete de simplificare. Și, domnule președinte, de-al minteri, ne-am străduit foarte mult să orientăm regiunile și statele membre în direcția unei puneri în aplicări simplificate, prin măsuri mai simple, mai uh, uh, ușor de aplicat, care să ușureze viața beneficiarilor final și vom continua um, cu aceste eforturi. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Mulțumesc, uh, domnule Longo. Uh, încă un lucru aș sugera să lucrăm asupra modificarea planurilor contabile, astfel încât uh, să mutăm lucrurile de la funcționare la investiții și am avea mai multe facilități, în, mai multă ușurință în a uh, rezolva această chestiune în statele membre sau în colectivitățile regionale care gerează, gestionează aceste programe la uh, stadiu, la nivel internațional. internațional. Vă dau cuvântul acum ca să răspundeți la întrebări. Thank you again very much. Thank you for a very interesting set of questions. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru întrebările foarte interesante. Mai întâi îl invit pe colegul meu Francesco Martino să vorbească despre, în special despre întrebările care s-au pus în legătură cu lanțul alimentar și experiența Italiei și după aceea o să revin eu la cealaltă întrebări. Mulțumesc. Um, grazie. Dunque, l, ehm, come è stato detto nella... Mulțumesc. Așa cum se spunea și în prezentarea acestui studiu, unul dintre elementele fundamentale îl reprezintă atenția acordată lanțului alimentar. E important în mod deosebit pentru Italia, fiindcă acolo avem o tradiție de programare a intervențiilor în cadrul planului pentru dezvoltare rurală la nivelul lanțurilor agroalimentare. E un instrument deosebit de interesant acesta. Și el permite să dăm un răspuns unora dintre problemele menționate și azi dimineață cu privire la problema aceea a reechilibrării distribuției valorii în cadrul lanțului alimentar. Care este elementul inovator, practic, al acestor proiecte din cadrul lanțului agroalimentar? Este identificarea unor acorduri între cei din producția primară și cei din uh, producția agroalimentară cu privire la dezvoltarea acestor lanțuri agroalimentare. Și în legătură cu organizarea acestor lanțuri, fiindcă aici identificăm o, una dintre vulnerabilitățile sectorului agricol în numeroase regiuni. Prin urmare, aspectul acesta este unul dintre cele mai relevante și pentru această perioadă de programare și ținem seama de succesul pe care l-au avut proiectele din perioada trecută de programare și pentru următoarea. M-aș referi pe scurt și la problema simplificării. Am primit întrebarea de ce simplificăm mai întâi pilonul 2 sau de ce ar trebui să ne apucăm de simplificarea măsurilor din pilonul 2, câtă vreme acesta e oricum cel mai simplu. Cred că trebuie să ne gândim la trei chestiuni în domeniul simplificării. Se spune adesea e nevoie de mai multă simplificare și așa mai departe, dar când se spune asta, se vorbește în termeni foarte generali. Eu cred că trebuie să fim mult mai țintiți, mult mai preciși și să ne concentrăm pe trei chestiuni. Mai întâi, primul lucru care trebuie să fie supus simplificării îl reprezintă legăturile dintre cei doi piloni mai ales între măsurile de înverzire și măsurile de agromediu. Comisia ne cere să facem o distinție foarte clară între cele două, ceea ce presupune o serie întreagă de reguli și de controle foarte stricte, care sfârșesc prin a complica îngrozitor problema. Prin urmare, atunci când vorbim despre simplificare, în primul rând, trebuie să ne aplecăm asupra legăturii dintre măsurile de înverzire și măsurile de agromediu. Dacă reușim să rezolvăm problema aceasta, deja facem un mare bine agricultorilor noștri. A doua problemă legată de simplificare, pe care trebuie să ne concentrăm, o reprezintă legătura dintre politicile de dezvoltare rurală și politicile de coeziune. Fiindcă aceste două politici vizează reducerea disparităților, e adevărat. Însă, între cele două politici, regulile diferă extraordinar de mult în continuare. E adevărat că prin reforma 2007-2013 s-au făcut progrese, dar insuficiente. Trebuie să ne asigurăm că regulile de funcționare a Fondului European pentru Dezvoltare Rurală și a Fondului European pentru Dezvoltare Regională și respectiv a Fondului Social European să fie cât mai asemănătoare. De aceea, abordarea lider pentru mai multe fonduri nu a fost adoptată în multe cazuri, în multe regiuni. Acesta este motivul, pentru că să lucrezi cu trei fonduri care funcționează în baza unor reguli atât de diferite, este extrem de complex, extrem de complicat pentru administrațiile din teritoriu. Deci, cred că aici va trebui să ne gândim la o reformă pentru viitor. Nu acum, dar uh, la viitoarea reformă acesta va fi unul dintre elementele care vor trebui luate în calcul. A treia problemă pe care cred că trebuie să se uh, concentreze simplificarea. Programele, programele de dezvoltare rurală. Când faci o comparație între acestea și alte programe pe, legate de fondurile europene, fondul de dezvoltare rurală, fondul uh, uh, social european, puteți constata că există o mare diferență. Acestea sunt mult mai detaliate, mult mai voluminoase, uh, merg în detalii uneori prea, merg în amănunt mult, mult prea mult uneori. Și atunci va trebui să reflectăm mai mult la cine face programele acestea, de, programele acestea strategice. Fiindcă, până la urmă, în elaborarea acestor programe, aceasta chiar este o problemă se intră în foarte multe detalii la nivelul intervențiilor, de aceea cred că, în ce privește programele, cred că va trebui să lucrăm mai mult. Și o ultimă chestiune, în legătură cu întrebarea domnului De Castro, de ce nu avem măsuri naționale? N-ar fi mai bine să avem măsuri naționale, dar, de fapt, regulamentul chiar prevede această posibilitate. Și anume posibilitatea de a uniformiza la nivel național pentru statele care au numeroase programe regionale. Dar această posibilitate nu prea a fost folosită. Pentru că chestiunea aceasta ține și de legăturile de, care există între statul centralizat și regiunile fiecărui stat membru. Nu întotdeauna regiunile sunt de acord cu măsurile pe care ar dori să le impună statul de la centru. Însă trebuie să se mențină o anumită autonomie pentru regiuni, pentru că fiecare dintre regiuni își are propriile caracteristici, de aceea e important să existe o anumită marjă de autonomie pentru fiecare dintre programele regionale. Merci, merci à vous. Vă mulțumesc. Vă rog foarte pe scurt, foarte pe scurt să răspundeți la întrebări. Trei uh, puncte principale pentru a răspunde la întrebările specifice celor care au vorbit din Croația și din Marea Britanie. Uh, sunt foarte simpatetică față de situația noastră pentru că am ajutat guvernul maltez în pregătirea pentru noi programe rurale de dezvoltare și aceste probleme sunt o mare povară pentru autoritățile din statele membre. Cred că în cazul nostru Desk de la Comisie a fost foarte util și cred că ar trebui să lucrați îndeaproape cu el pentru a rezolva aceste probleme. În ce privește nomenclatura programelor de dezvoltare rurală, e adevărat, nu întotdeauna e evident ce înseamnă lucrurile. Aceste măsuri de mediu sunt vechile scheme de mediu pe care le finanțăm încă din anii 80, unde fermierii sunt plătiți dacă fac ceva benefic pentru mediu. Și agricultura rezistentă la climă e ceva extraordinar. Are Uh, sinergii cu mișcarea agricolă uh, organică din Franța, folosirea noilor cunoașteri și noilor tehnici pentru a îmbunătăți managementul sol, solului și a înțelege relația dintre managementul solului și sequestrarea de uh, dioxid de carbon și uh, funcționarea carbonului în sol. E foarte interesant și sunt foarte multe lucruri extrem de interesante de care fermierii pot beneficia din motive economice cât și uh, de mediu. Problema susținerii pentru tinerii fermieri a fost de asemenea ridicată. Cred că multe programe au um, alocat resurse pentru această susținere, dar o fac într-un mod diferit și cred că e potrivit pentru că în țări diferite obstacolele față de înnoirea generațională a fermierilor sunt diferite și uneori depinde de legislația națională și de normele naționale și de o, ce se întâmplă în întreaga economie dacă tinerii intră în agricultură sau nu. Poate că din cauza atragerii uh, către alte sectoare sau pentru că există șomaj rural masiv și există ca bariere de capital uh, în fața intrării acestor tineri în sector. Deci cred că e nevoie de abordări diferite pentru țări diferite. Asta e modalitatea de urmat, dar măsurile cred că sunt acolo în regulament. Deci sunt optimist din acest punct de vedere că programele înțeleg acest scop și îl urmează. Ultimul uh, comentariu se referă la simplificare și mă preocupă modul în care unii oameni au reacționat la ce am spus față de simplificare. Pentru mine, simplificarea nu înseamnă reducerea numărului de măsuri și reducerea uh, alegerii pe care o au statele membre în ceea ce doresc să facă la nivel local. Pentru că Europa este extrem, extrem de variată și provocările în Europa sunt foarte diferite de la loc, un loc la altul. Și trebuie să avem un uh, set de scule foarte flexibil ca statele diferite să folosească măsuri diferite pentru propriile nevoi, atâta vreme cât uh, toți evoluăm către un set comun de priorități agrare la nivel european. Dacă reduceți la jumătate numărul măsurilor, pur și simplu le legați mâinile oamenilor, nu mai împiedicați să facă ceea ce trebuie să facă. Preocuparea mea legată de complexitate se referă mult mai mult la procesele administrative, la planificare, la control, la audit la raportare și aceste lucruri, într-adevăr, uh, apasă pe administrațiile statelor, administrațiile statelor mele. Deci n-aș spune că vrem un regulament de dezvoltare rurală cu șase măsuri doar. Pentru că asta înseamnă că jumătate din nevoile Europei nu sunt îndeplinite. Cred că avem nevoie de o abordare mai bună care să permită o abordare integrată la nivel local și oamenii se poată spune, am un set de instrumente, iau instrumentul care e cel mai potrivit în această situație și îl folosesc și drept rezultat nu trebuie să uh, fac, uh, să scriu uh, sute de pagini ca să-mi justific alegerile și să arăt cum am uh, îndeplinit uh, dorința unui centru în legătură cu ce trebuie făcut. Și cred că asta este frustrarea autorităților de management, că până la urmă îi sunt atât îngrijorați că nu pot să-și cheltuiască banii încât spun hai să nu facem nimic complicat, facem numai lucrurile ușoare. Și atunci nu fac exact ceea ce ar trebui să facă conform regulamentului. Deci când spun simplificare, nu mă refer la reducerea uh, uh, arei de aplicare, ci spun eliberați mecanismele, faceți-le mai ușoare. Și comentariul colegului meu legat de operarea fondurilor europene, regionale, uh, acestea nu au nevoie de o raportare atât de detaliată și cred că asta poate crea un context mai bun de lucru la nivel local, dar înțeleg că există nevoie de ambele părți ca să se asigure că banii sunt folosiți corect și că nu sunt folosiți în mod abuziv, dar trebuie să găsim un echilibru astfel încât oamenii să nu fie descurajați să folosească cât mai mult um, um, niște măsuri extrem de utile care există în acest cadru. Mulțumesc, uh, mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații. Cred că ați spus, uh, atunci când vom reflecta asupra viitoare reforme, aceste elemente vor fi subiecte de discuție și de reflexie și pentru mine, care am cunoscut prima generație a programului LIDER, poate că ar trebui să ne uităm atent uh, și să vedem cum putem uh, simplifica diferitele nivele de implementare și dacă vrem o, o reală dinamică a teritoriului nostru, trebuie să nu lăsăm lucrurile la uh, mila hazardului, pentru că am, am văzut că fiecare încearcă să joace un rol diferit și se tot adaugă elemente de control și de implementare din ce în ce mai multe care nu sunt întotdeauna în serviciul, care nu fac un serviciu dezvoltării teritoriului. Oricum, vă mulțumesc pentru calitatea prezentării noastre și pentru răspunsurile pe care le-ați dat. Vom continua uh, această ședință. Vă anunț mai întâi că urmează reuniunea coordonatorilor și membrii care nu sunt uh, coordonatori sunt rugați să uh, părăsească sala și apoi o să reluăm la ora 15. Domnul Flanagan, vă rog. Um, is it possible to ask one more question? E posibil să mai pun uh, o întrebare, pentru că mi s-a părut foarte interesant ce a spus, dar am un lucru care mă confuzează. Mai este posibil să pun o întrebare sau am încheiat? Dacă am încheiat, uh, asta e. Continuăm. Poate că puteți să discutați în, uh, uh, în particular. Deci puteți să aveți o discuție bilaterală. E în regulă. Merci a vous. Vă mulțumesc. Așadar, ședința coordonată.